Good morning, everybody. I'm going to chair in Spanish, if you don't mind, I prefer. So. Bună dimineața tuturor, dacă îmi permiteți am să vorbesc în spaniolă. Que mis primeras palabras Aș dori mai întâi să vă salut călduros și în calitate de președinte al Comisiei, astăzi, în postura aceasta, Aș vrea să vă mulțumesc, nu, chiar dacă nu sunteți foarte mulți prezenți în sală. Pablo Salva. Înlocuiesc pe Pablo Salva, care a fost un mare vicepreședinte, mare coordonator și un bun prieten de-al meu. Așadar, sper că mă voi achita de această atribuție suficient de bine ca peste scurt timp să nu îi duceți dorul. Și sper să mă achit și eu cu brio Uh, de această funcție. Continuăm cu ordinea de zi, punctul 8, raportul anual de activități al Băncii Europene de Investiții și știți foarte bine că după decizia conferinței președinților de la începutul acest an avem o nouă distribuire a responsabilităților în, de control între cont, care are un raport anual, și econ și bugete și în acest caz Econ, care sunt, suntem responsabili pentru un raport și un aviz. Dăm, dau cuvântul direct uh, raportorului nostru, George Kirzos. Mulțumesc, domnule președinte. S-au depus 316 amendamente la acest raport. Procesul pe care îl vom urma este că în data de 6 februarie vom purta o discuție. Nu, îmi cer scuze, spune vorbitorul. Vom avea o reuniune a raportorilor din umbră în data de 7 decembrie pentru a discuta aceste amendamente și pentru a le împărți pe categorii, pentru a putea ajunge la compromisuri, sperăm. După aceea, raportul va fi votat în comisie în 6 februarie și în plen la Strasburg în luna martie. Înainte de aceasta, domnul Hoer președintele Băncii Europene de Investiții va compărea în plen pentru a ne răspunde la întrebări. Aceasta este procedura pe care o vom urma. Vă voi face câteva observații de ordin general în legătură cu ceea ce s-a făcut până acum. Multe amendamente se referă la probleme fiscale, în special problema intermediarilor și legislația Uniunii Europene pe impozitare. Cred că BEI își face bine treaba, este o instituție eficientă, după părerea mea, și, bineînțeles, le vom solicita să uh, meargă înainte în ceea ce privește problemele fiscale. Însă există probleme practice, de exemplu, nu le putem cere să implementeze cerințe care depășesc uh, cerințele legale. Este un lucru destul de complex. Și nu trebuie să le uh, punem poveri prea mari, solicit, cu solicitări care țin de fapt de autoritățile fiscale. Bineînțeles, trebuie să aplice legislația relevantă a Uniunii Europene și standardele legate de evitarea plății impozitelor și uh, ca aceste standarde trebuie să fie respectate în conformitate cu legea și trebuie să solicităm BEI să susțină a, a, inițiativele recente ale Comisiei pentru a lupta împotriva eludării fiscale și a planificării fiscale agresive. Uh, inițiativă votată în 2006, adoptată în 2016. O altă categorie de amend, amendamente privesc uh, FACE uh, sau FC, fondul de investiții strategice. Nu trebuie să ne referim la toate problemele FACE pentru că există un raport uh, care este dedicat, însă trebuie să insistăm ca FC să fie implementat într-un mod care promovează coeziunea și susține uh, coeziunea geografică am solicitat datele statistice pentru a putea ajunge la o concluzie și situația este complexă. Majoritatea fondurilor ajung în statele mai dezvoltate cu economii mai avansate, însă dacă facem o analiză a distribuirii fondurilor în funcție de PIB, de obicei rezultatele favorizează statele mai mici UE sau statele care au probleme structurale. Deci eh, cifrele sunt deschise interpretării politice, însă trebuie să îi solicităm BEI prin amendamentele și raportul nostru să rezolve problemele eh, din ultimele rapoarte EFSI, în special obiectivul de coeziune. O a treia categorie de amendamente se referă la problema supravegherii și avizului parlamentar și trebuie să vă spun că BEI deja uh, funcționează într-un cadru foarte puternic de uh, conformitate și supraveghere. Parlamentul deja redactează rapoarte în legătură cu BEI, uh, raportul în legătură cu uh, activitățile financiare, raportul în legătură cu controlul activităților financiare ale BEI, uh, al Comisiei Bugete și raportul în legătură cu implementarea EFSI pregătit de Comisia Econ și Comisia Bugete. Din nou subliniez că procesul ver- procesele verbale ale Consiliului de Conducere al BEI ar trebui publicate în rezumat pentru a susține transparența. A patra categorie de amendamente vizează acțiunile pentru climă. finanțarea pentru crime este 20,7 miliarde de euro în 2015, suma cea mai mare alocată de BEI. Strategia pentru climă a băncii eh, stabilește un obiectiv de a depăși 25% din portofoliul BEI în următorii 15 ani. Ultimul an a fost un an record în ceea ce privește eficiența, însă finanțarea energiei regenerabile în 2015 a ajuns la 3,4 miliarde de euro, ceea ce înseamnă o scădere față de anul precedent. În 2014, suma aferentă era 5,9 miliarde de euro. Așadar, există câteva probleme legate de acțiunile pentru climă, însă, în general, cred că BEI este pe drumul cel bun. A cincea categorie de amendamente se referă la problema refugiaților și rolul BEI în criza refugiaților și uh, investițiile în statele terțe care se confruntă cu asemenea probleme. Vom vedea care vor fi uh, posibilitățile de compromis în final uh, o problemă destul de spinoasă, în care nu voi intra în detaliu, dar multe amendamente au de, de a face cu detalii ale diverselor proiecte individuale. Deci trebuie să examinăm aceste pro- proiecte, să cerem ei să ne dea mai multe informații în legătură cu aceste proiecte, însă, în general, aș dori să evităm pe cât de dacă este posibil să facem referiri la proiecte specifice, să intrăm în detalii pe care nu le cunoaștem de fapt. Deci, uh, aceasta este imaginea generală. Uh, cred că vom putea să cooperăm și să găsim soluțiile necesare și compromisuri pentru a ajunge la un raport interesant care să mulțumească majoritatea colegilor. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, domnule Chirțos. Dau cuvântul acum raportorilor din umbră, din partea socialiștilor. În locul raportorului din umbră are cuvântul doamna Beres. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit în noua dumneavoastră funcție. Eu am devenit domnul Cătălin Ivan care își cere scuze, este prins de o campanie electorală intensă în România și nu anticipa uh, să se discute acest punct uh, astăzi. Reuniunea raportorilor din umbră a fost anulată, însă ne bucurăm că va avea loc alta săptămâna viitoare în spiritul compromisului. Însă este bine să precizăm care vor putea fi aceste compromisuri. Înainte de a intra în text, iau notă că ultima, ultimul schimb pe care l-am avut cu un reprezentant al Băncii Europene de Investiții um, pentru a mă exprima eufemistic, acesta nu ne-a prea răspuns la întrebări. Este foarte bine să compară în plenară domnul Hoyer nu este interzis atunci când vorbim despre BEI să vină și la Comisia Econom- pentru Afaceri Economice și Monetare. Poate ar fi putut să ne răspundă mai bine în legătură cu guvernanța acestei structuri, cu atât mai mult cu cât uh, acest uh, reprezentant și-a permis să critique Parlamentul European pentru că nu a susținut acorduri care nu satisfac Parlamentul în ceea ce privește guvernanța. Așadar, există aici uh, uh, câteva lucruri care pot să fie remediate sau îmbunătățite. Câteva aspecte au fost menționate de raportor, însă eu am un punct de vedere ușor diferit. În primul rând, poate ca un fel de perspectivă de ansamblu asupra BEI, BEI trebuie să fie o bancă exemplară, este Banca Publică Europeană de Investiții. Așadar, trebuie să dea un exemplu în materie de guvernanță, în ceea ce privește fiscalitatea de asemenea. Bei nu își poate permite să închidă ochii sau să neglijeze comportamentele fiscale ale celor care sunt parte, parteneri, fie că este vorba de state sau de companii private. Poate să fie un agent al bunei guvernanțe aplicate uh, pentru parteneriat. Și, dincolo de cuvintele frumoase, mai rămâne încă mult de făcut, multe lucruri de verificat. Și de aceea sper că acest raport uh, de etapă va permite să spunem lucrurilor pe nume. În ceea ce privește distribuirea geografică, raportorul a spus că cifrele sunt complexe, însă spiritul intervenției BEI și miza pe care a pus-o Parlamentul când a acceptat uh, propunerea Comisiei de a încredința BEI punerea în aplicare a planului Juncker, a acestui EFSI, uh, a fost să fie o un instrument pentru a evolua, a face să evolueze guvernanța și bunele practici. Eh, bineînțeles, este o bancă, trebuie să fie rentabilă, însă trebuie să ne gândim și la reechilibrarea geografică și ai la susținerea publică pentru investiții, acolo unde aceste investiții nu se fac foarte ușor. Așadar, prima observație, punerea în aplicare a mm, concluziilor acordului de la Paris, cred că BI trebuie să fie în avangarda unor investiții care să facă tranziția spre energii curate și regenerabile, ceea ce am solicitat în planul Juncker 1, va fi validat în final în planul Juncker 2 pentru a avea o orientare în acest sens și uh, cred că trebuie să fie ținut cont și de impactul Brexit în ceea ce privește funcționarea PEI, um, aspectele în special de finanțare și strategiile de finanțare. Îmi cer scuze că am intervenit uh, prea, că mi-am depășit timpul și ați uh, fost uh, generos și nu mi am tăiat microfonul. Da, mulțumesc. Că numele ECR nu intervine nimeni. Atunci, GUE, doamna Lopez Permejo. Aveți cuvântul. Bună ziua și mulțumesc, domnule președinte. Problemele băncii europene de investiții, ca și cele ale actorului plan Juncker, sunt cunoscute. Așadar, avem impresia că repetăm aceleași acuzații an după an. Nu există structuri eficiente administrative și de voință politică pentru ca aceste credite să fie uh, adresate IMM-urilor și în beneficiul economiei reale. Suntem prizonieri, prizonierii macroproiectelor Uh, majoritate speculative, îndepărtate de, de cetățeni. Unii ar spune că această atitudine este una conservatoare, însă mie mi se pare că este o cârdășie cu interesele economice ale marelui capital. Ceea ce se vede foarte clar în relațiile BEI cu uh, autoritățile publice și cu, organiz- cu societatea civilă. Uh, pe care vei le privește um, de sus și nu, nu ia în considerare opiniile lor. Uh, există puțină încredere că BEI poate să uh, susțină economia europeană și să apere coeziunea socială și regională și interesele cetățenilor. Agenda BEI pentru vecinătate este foarte opacă Uh, denunțăm deja de mult timp uh, Cârdășia BEI cu o, uh, colaborarea BEI cu ocuparea Palestinei. Există proiecte denunțate la COP22, proiecte din Sahara Occidentală. Deplângem ignorarea drepturilor omului, inclusiv Carta Drepturilor Fundamentale ale UE, care ar trebui să Uh, dirigeze și activitățile BEI. Așadar, uh, vom lucra cu uh, raportorul pentru o bancă europeană de investiții mai utilă și mai democratică și în relația cu vecinii Uniunii Europene. Vă mulțumesc, doamna Lopez Permejo, în numele verzilor. Vă rog, aveți cuvântul. Mr. President, Mr. Kirchhoff. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Kirchhoff, v-am ascultat cu toată atenția și, sincer să fiu, mă întreb uneori dacă noi, cei din interiorul Parlamentului European, ne dăm seama cumva ce se întâmplă în afara acestuia. Pentru că dumneavoastră ne spuneți că totul este minunat. Ne spuneți că e adevărat, uh, există țări care își primesc uh, cele cuvenite, altele mai puțin, dar în principiu toate, totul este bine. Cel puțin așa scrie pe hârtie. Și oamenii or să înțeleagă, ne spuneți dumneavoastră, și o să ne susțină. Dar din amendamente se vede că nu e deloc așa, din potrivă. Și întrebarea este cine va spune lucrul acesta. Voi începe prin a vă preciza că 90% din investițiile din FC de care se ocupă BEI se îndreaptă către cele 15 din state membre din uh, UE uh, 15. Ne spuneți dumneavoastră că Germania nu primește mai mult decât îi se cuvine, dar ceea ce îi se cuvine este de fapt zero. Germania ar trebui să investească mai mult și are și posibilitatea să o facă și atunci de ce să cheltuim, să risipim și fie și un cent pe țara aceasta din FC prin BEI? Pentru că țara aceasta are capacitate. Deci nu e problema dacă Franța sau Regatul Unit sau Germania primesc mai mult decât li se cuvine. Toți banii ar trebui să se îndrepte în direcția unde investițiile sunt necesare și unde capacitatea nu există. Apoi, Bei vrea mereu ca alții să-și asume riscurile și Bei să se ocupe numai de ce e sigur. BEI vrea să facă numai acele proiecte pe care oricum de care oricum s-ar ocupa și alții, deci nu există plus valoare. Așa că dumneavoastră așteptați de la noi să, să fim în frunte, să fim lideri și uh, BEI uh, de fapt este cea care se află în spatele nostru, așa că nu manifestă niciun fel de leadership. Și apropo de calendar, uh, suntem deja la jumătatea parcursului EFSI și numai 3% din investiții au fost aprobate și numai 20% s-au semnat. Deci, asta nu e deloc încurajator. Cât privește tipul de investiții care se fac, Europei se ocupă de acea cotă de 25% energie regenerabile. Dar ne uităm noi peste tendințe, vedem că uh, investițiile în economiile, în energii regenerabile au scăzut drastic față de anul trecut, în timp ce investițiile în combustibilii fosili au crescut foarte mult. Uh, deci 25% plus, dar de fapt minus 21% pentru energii regenerabile. În ce țară suntem? Ziceți că suntem în Uniunea Europeană, că noi suntem lideri pe plan mondial, potrivit domnului Juncker și companiei? Poate că o să-mi spuneți, păi se respectă voința stăpânilor noștri politici, veți spune. Păi da, da, dacă acestora le revine sarcina să dea tonul, de ce finanțează BEI proiectele acestea? BEI ar trebui să se concentreze numai pe acele proiecte care uh, permit Uniunii Europene să fie un lider al tranziției către energiile verzi. Aș putea să continui așa la nesfârșit, dar încă o dată. Uh, dacă Parlamentul acesta nu își va asuma o abordare nu doar juridică, legalistă, ci și de bun simț și nu, dacă nu va semnala ce trebuie semnalat, spuneți-mi cine să facă lucrul acesta. Negăm realitatea, stăm, ne legăm la ochi, practic, în fața realității și ne încăpățânăm să o ignorăm. Mulțumesc, domnule, domnul Lambert, domnul Vali. Domnul președinte, allora anch'io Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să-i mulțumesc domnului raportor și sper că vom putea colabora cât se poate de bine pe marginea raportului său, așa încât să se poată ține seama și de alte observații ale membrilor grupului, fiindcă ne-am ocupat unii dintre noi foarte intens de rapoartele anterioare pe această temă din ultimii ani, avem deja o experiență și poate că n-ar strica să profităm și de experiența altor comisii, cum ar fi Comisia pentru Buget, din care eu fac parte. Există unele teme fundamentale pentru Parlament, transparența, guvernanța și combaterea evaziunii și eludării fiscale. Apropo de experiența în domeniul a Comisiei uh, Tax și, pentru, și Panama. În ce privește conflictele de interese, ar trebui să se verifice fiabilitatea intermediarilor. Adesea, există prea puțină transparență și uh, intermediarii aceștia finanța, financiari sunt uh, uh, își desfășoară activitatea adesea prin paradisuri fiscale, ceea ce îi face prea puțin de încredere. Datele nu sunt uh, accesibile publicului nici acelea sintetice, nici acelea agregate și nici rezultatele valorilor de impact ex ante sau ex post al proceselor verbale, respectiv datele legate de sistemul, sistemele de uh, achiziții publice. E un fenomen uh, poate mai puțin cunoscut la nivelul Uniunii Europene, acesta al, fra, al fraudelor în materie de achiziții publice, dar în Italia e foarte cunoscut, el implică mafia și uh, uh o întreagă lume din penumbră. Uh, Apoi, în ce privește proiectele de infrastructură, trebuie spus că adesea acestea nu sunt adecvate din punctul de vedere al durabilității în ce privește mediul, al durabilității financiare și respectiv economico-sociale. Multe dintre proiectele acestea vizează, uh, sunt, sunt proiecte practic depășite uh, nu respectă tendințele de pe piață. Să ne uităm, de exemplu, la acele autostrăzi care se construiesc în urma unor evaluări extrem de optimiste în legătură cu traficul prevăzut în zona respectivă și, practic, se, const se constată ulterior că nu se justifică. Deci, trebuie evitată situația în care contribuțiile acestea de la, din fondurile europene Uh, să finanțeze proiecte care nu prezintă plus valoare reală din punct de vedere energetic și din punctul de vedere al uh, um, plus valorii sociale. Apoi, deseori am uh, subliniat în rapoartele anterioare tot felul de cazuri în care au apărut situații legate de um, um, plata pierderilor din proiecte eronat concepute, plata deci din bani publici. Și aceste lucruri sunt criticate pe bună dreptate de cetățenii noștri, fiindcă, pe de altă parte, sunt multe proiecte de infrastructură care s-au uh, construit și care au un impact de mediu foarte pronunțat, rafinării, gazoducte, tot felul de autostrăzi. Uh, aceste proiecte noi le-am susținut până la un punct pentru a-i da un pic de încredere lui Juncker și noi comisii, dar cred că proiectele, planul, dacă proiectele planului Juncker continuă să meargă în direcția acesta, nu, aceasta nu văd de ce le-am mai susține. Și apoi încă o critică din partea mea, planul Juncker n-a reușit să dea o plusvaloare reală acestor proiecte, din potrivă, s-a concentrat pe proiecte nedurabile din punctul de vedere al mediului și al aspectelor sociale și Banii care ar trebui să se, să se îndrepte către uh, tranziția către energiile regenerabile sunt luați din uh, aceste proiecte și se îndreaptă către proiectele acestea fără plus valoare. Sperăm însă ca în text, prin colaborare cu raportorul, să introducem uh, și idei care să fie izvorâte dintr-o colaborare mai amplă la nivelul întregului Parlament între comisii. Mulțumesc foarte mult și cu acesta am uh, încheiat uh, runda intervențiilor raportorilor din umbră. Nu știu dacă mai dorește cineva să intervină. Dacă nu, am să-i dau din nou cuvântul domnului raportor pentru observațiile din încheiere. Vă rog. Mulțumesc. Cred că putem progresa, putem ajunge la compromisuri utile. Sigur că Așa cum arăta și doamna Perez, nu știu dacă B este cea mai exemplară bancă, dar face o treabă bună și poate să facă o treabă și mai bună. Cred că și în ce privește distribuția geografică a investițiilor se pot face mai multe, doar că există dificultăți în practice. De exemplu, eu sunt din Grecia și la noi nu mai există o bancă națională de promovare, ceea ce îngreunează situația. BEI pune la dispoziție o parte din finanțare, Așadar, dacă sistemul bancar din Grecia nu reușește să acopere restul finanțării, practic proiectul nu mai poate beneficia de finanțare. Și am discutat uh, despre lucrurile acestea cu cei de la BEI, cu economiști uh, din Grecia, fiindcă țara mea se confruntă cu probleme foarte mari, probleme structurale în economia sa și avem o nevoie uriașă de investiții suplimentare. Noi vom susține punerea în aplicare a acordului de la Paris. Cred că trebuie să facem asta, în special în această perioadă a mandatului lui Trump în Statele Unite. Trebuie să înțelegem ce va însemna Brexit pentru funcționarea BEI, care vor fi perspectivele și am toată nădejdea că vom reuși să punem cap la cap o analiză interesantă, arătând că BEI, în general, susține IMM-urile. Desigur, sunt de acord că nu totul e roz. Sunt de acord cu această declarație. Dar cred că merită să fim constructivi, cred că criticile noastre trebuie să fie constructive. Până la urmă am parcurs în Uniunea Europeană și situații mult mai sumbre decât uh, neoptima sau suboptima funcționare a BEI. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule raportor! Am să vă reamintesc acum care e calendarul pentru raportul acesta. Termenul pentru depunerea amendamentelor tocmai s-a încheiat și urmează ca raportul să fie supus plenarei în luna martie. Vă propun să luăm o pauză de 5 minute până când uh, vor veni oaspeții noștri, mai, mai exact domnul președinte al Eurogrup, până când ajungem sală, vă propun să luăm o scurtă pauză.

So, dear colleagues, good morning. Stimați colegi, bună dimineața! Îi urăm bun venit domnului Ierun uh, Dysonberg, Dijsselbloem, care a venit aici în uh, calitatea sa de președinte al Eurogrupului pentru un uh, dialog și schimb de opinii cu privire la punerea în aplicare a recomandărilor specifice pe țară, și în legătură cu pachetul legislativ al Comisiei pentru semestrul european. Știm că urmează o reuniune foarte importantă pe tema aceasta și, desigur, sunt chestiuni din cadrul acestui pachet legislativ extrem de importante pentru comisia noastră. De exemplu, celebra deja recomandare cu privire la uh, ex, uh, extinderea poziției fiscale în zona euro, pe marginea căreia sunt convins că punctele de vedere diverg în cadrul comisiei noastre, dar important este să ajungem la o abordare mai comună și agregată a politicii fiscale din zona euro, tocmai pentru că politicile fiscale sunt o parte fundamentală a mixului de politici care n-ar trebui să se bazeze excesiv și nici într-un caz exclusiv pe politicile monetare. Și în legătură cu Grecia există o discuție referitoare la a doua revizuire și în legătură cu măsurile privind îndatorarea, care sunt foarte importante, așadar sperăm că vom avea un schimb de opinii fructuos cu dumneavoastră, domnule președinte al Eurogrup, și vă dau fără întârziere cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Este o bucurie pentru mine să vin în fața Comisiei Econ din nou pentru dialogul nostru în intervenția sa voi spune câteva cuvinte despre situația economică, despre subiectele de care s-a ocupat Eurogrup în ultimele luni și despre provocările care ne stau înainte. Comisia ă, previziunile de toamnă ă, pentru din 2016 ale Comisiei și recentele date făcute publice confirmă um, imaginea unei redresări economice în curs deși moderate. Este încurajator să constatăm că în zona euro intrăm în al patrulea an consecutiv de creștere amplă, a crescut ocuparea, a crescut uh, venitul real prin intermediul consumului din uh, sectorul privat, mă rog, consumul în cadrul gospodăriilor și aceste lucruri continuă să susțină o evoluție pozitivă. Dar nu ne putem culca pe ureche în ciuda faptului că a existat în ultima vreme o ușoară scădere a acestuia, șomajul este încă la un nivel inacceptabil de ridicat. Și, din păcate, ă, ne confruntăm încă cu un nivel inacceptabil de mare de incertitudine. În scopul unei ă, creșteri durabile avem nevoie de politici fiscale și de schimbări economice și structurale statele membre au un interes clar și o responsabilitate individuală în a da curs agendei reformei. Centralizarea poate să răspundă la unele probleme și Uniunea Bancară este un exemplu în acest sens, dar nu poate răspunde la toate problemele. În același timp, coordonarea politicilor în zona euro este necesară pentru a reduce la minimum uh, Uh, efectele de domino negative și pentru a le amplifica la maximum pe cele pozitive, efectele deci de domino ale politicilor naționale în ce privește Uniunea Monetară. Discuțiile din cadrul Eurogrup uh, pe tema aceasta vin în urma recomandărilor uh, pentru statele din zona euro și sunt menite să accelereze ritmul reformelor, sensibilizând Uh, statele membre la o serie întreagă de domenii de politică și încurajând schimbul de bune practici între acestea. Intenția mea pentru viitor este aceea de a întări elementul de presiune interpares în cadrul discuțiilor noastre printr-un sistem de benchmarking la nivelul tuturor țărilor, de exemplu, în ce privește cadrul pentru insolvență și pensii. Avem nevoie de mai multă atenție acordată creșterii, ca aceasta să fie mai inclusivă și să profite de pe urma eforturilor de reformă și de redresare economică. Și acum am să mă, îmi adrept atenția uh, către politicile fiscale sănătoase, solide, care trebuie să se afle în centrul activității de coordonare Eurogrup. Eforturile de consolidare ale statelor membre dau roade, notificările fiscale pentru 2015 publicate de Eurostat uh, luna trecută au confirmat uh, că la, nivelul, la nivel agregat Deficitul guvernamental se află la 2,1% față de 6,2% acum 6 ani, iar uh, datoria guvernamentală a început să scadă până la 90,4%. Previziunile de toamnă arată că există un uh, declin treptat al acestor indicatori. Totuși, aceste medii uh, Uh, cifre medii maschează o anumită lipsă de omogenitate și, um, determin, și cred că este nevoie de progres în continuare la nivelul mai multor state membre pentru a susține durabilitatea finanțelor lor publice și pentru a-și întări capacitatea de absorpție a șocurilor. Eurogrupul uh, va reveni asupra planurilor bugetare ale țărilor de care se ocupă într-o parte dedicată a uh, acestui subiect în cadrul reuniunii sale viitoare din 5 decembrie. Am luat act de recomandarea Comisiei cu privire la expansiunea fiscală de până la 0,5% din PIB-ul zonei euro și am să vă spun câteva cuvinte despre această inițiativă. Mai întâi de toate, pentru a ne bucura de credibilitate împreună, trebuie să fim consecvenți în ce, să, și facem ceea ce spunem. Cerințele fiscale din recomandările specifice pentru fiecare țară se bazează pe pactul de creștere. Am convenit asupra acestora la începutul anului și ele trebuie să se reflecte în planurile bugetare pentru 2017, însă situația ar sta cu totul altfel față de uh, planurile de expansiune fiscală înaintate de către Comisie. În al doilea rând, responsabilitățile instituționale sunt fundamentale. Comisia are un rol foarte important de jucat pentru a se asigura că toate statele membre respectă cele convenite în cadrul Pactului de Creștere și Stabilitate, și anume că toate bugetele trebuie treptat să ajungă la un echilibru structural. Și acum întrebarea care se pune este dacă țările trebuie să cheltuiască mai mult. Acolo unde există spațiu fiscal și acest lucru este posibil, investițiile în infrastructură, de exemplu, sunt binevenite. În anumite țări, Comisia are mandatul de a emite recomandări cu privire la poziția fiscală, însă recomandările emise de Comisie nu pot avea un caracter obligatoriu. Utilizarea spațiului fiscal ține de competențele statelor membre. Trebuie să evităm însă să se repete greșelile trecutului și să rezistăm tentației de a pune în aplicare politici fiscale prociclice care ar risca să uh, ne lase foarte puțin pregătiți pentru eventuale șocuri viitoare. Toate statele membre au transpus până în prezent de plin uh, directiva BRRD privind rezoluția bancară și redresarea economică și au ratificat acordul interguvernamental. Uh, acordurile de facilități uh, de creditare necesare uh, în cadrul acestui mecanism de finanțare vor fi în curând semnate de toate țările participante. Am toată încrederea în acest sens. Acest lucru a deschis calea activităților la nivel eh, tehnic cu privire la Uniunea Bancară. Rămân convins că o uniune bancară funcțională reprezintă o cerință fundamentală pentru eh, funcționarea corectă a uniunii noastre financiare. Aceasta trebuie să reprezinte prioritatea fundamentală alături de Uniunea Piețelor de Capital. Activitatea pe marginea reducerii riscurilor și un nivel Uh, mai egal și echitabil între statele membre trebuie să continue să fie asigurate și, pe mai departe, aștept cu mult interes ca împreună cu colegiuitorii Comisia să uh, ia în discuție pachetul legislativ în acest sens. Și în fine câteva cuvinte despre Grecia. De la ultimul dialog economic din februarie s-au făcut progrese importante. Autoritățile și instituțiile elene au reușit să încheie prima revizuire și în cadrul acesteia Grecia a pus în aplicare o listă impresionantă de reforme politice care au fost convenite anul trecut la începutul perioadei de programare. La reuniunea Eurogrup din 24 mai am reușit să ajungem la un acord cadru cu privire la posibilele măsuri de durabilitate a datoriei. Acestea cuprind măsuri pe termen scurt, pe marginea cărora munca tehnică s-a încheiat practic, așa încât ele pot fi deja puse uh, în aplicare până la sfârșitul programului, la jumătatea anului 2018, am prevăzut de asemenea și noi măsuri pe termen mediu și lung și dacă va fi necesar, um, um, sperăm să putem, și, dacă, și sperăm să putem încheia acest program până la jumătatea anului 2018. Eurogrupul se așteaptă ca această abordare împreună cu angajamentele ferme ale Greciei de a respecta țintele programului, vor permite FMI-ului să înainteze bordului de finanțare o propunere care să Uh, permită o nouă asistență financiară de la femei în cadrul acestui program. Sper că la nivelul personalului se va ajunge la un acord până în decembrie la reuniunea Eurogrup. Până acum s-au făcut progrese în acest sens și asta ar permite Eurogrupului să poată purta o discuție mai amplă pe, termen, pe măsurile pe termen scurt, mediu și lung. Eh, și cu acestea am încheiat intervenția și aștept întrebările dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult, domnule Dyson pentru aceste remarce introductive acoperitoare, ați, eh, v-ați referit la o serie întreagă de probleme importante. Sunt convins că colegii mei vor dori să aprofundeze unele dintre acestea. Dacă nu mă înșel, poziția fiscală este întrucâtva negativă. Ar fi vrut să fie altfel, dar uh, în contextul financiar curent cred că recomandarea comisiei este bună, chiar dacă nu are un caracter obligatoriu din punct de vedere juridic. Să vedem însă ce au de spus colegii noștri. Esther de Lange mai întâi, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Am încercat în limba neerlandeză, dar știu că președintele Eurogrupului va răspunde oricum în engleză, deci voi vorbi în uh, engleză. Și voi reveni la punctul referitor la uh, recomandările specifice pentru fiecare țară și la uh, observațiile privind uh, expansiunea fiscală. Am ascultat cu atenție și ceea ce a spus prim-ministrul uh, neerlandez, care a spus că această extindere a fost o analiză uh, de proastă calitate o proastă analiză din partea comisarului Moscovici. A spus că vorbește și în numele dumneavoastră. Puteți să confirmați că așa era? De altfel, o sursă liberală din mass media europene uh, prevede că s-ar putea să fie cu ochii pe jobul dumneavoastră, nu cel din țările de jos, ci uh, la nivel european. Dar lăsăm mai departe, lăsăm la o parte asta. Sunteți de acord cu această analiză că nu a fost uh, înțelept să se urmărească această expansiune bugetară? Domnul Moscovici a spus că Uh, această măsură vrea să arate că Comisia se îndepărtează de, agregare, de o agregare uh, fiscală înspre un rol de ministru de sau de minister de finanțe la nivel european. Sunteți de acord că asta va face? Apoi o întrebare privind EDIS. Știu că sunteți pentru uh, promovarea acestui pachet. Credeți că pachetul de reducere uh, a riscurilor uh, adoptat de curând este suficient, uh, știind că riscurile suverane sau expunerea la datoria suverană nu au fost acoperite. Mulțumesc. Domnul Dijsselbloem, știam că va veni întrebarea despre uh, ministrul de finanțe, nu mă așteptam să fie chiar prima întrebare de astăzi. Zona euro nu are un ministru de finanțe, are 19 miniștri de finanțe și se reu- aceștia se reunesc la o reuniune care se numește Eurogrup. Cred că trebuie să fim uh, preciși aici. Comisia are dreptul să facă recomandări uh, zonei euro. Acest lucru poate să se refere și la poziția fiscală agregată și se poate dezbate dacă aceste recomandări sunt potrivite sau nu. Unii ar spune că uh, în, având în vedere poziția în care ne aflăm în uh, ciclul economic, s-ar putea să nu fie înțelept să stimulăm și mai mult prin uh, politică bugetară. Însă este exact este mai degrabă o dezbatere economică și este exact genul de dezbatere pe care îl ducem la Eurogrup. Nu cred că trebuie să dezbatem dacă Comisia are voie să spună astfel de lucruri. Are voie să spună, bineînțeles. Însă ceea ce spun întotdeauna comisiei și sunt un mare susținător al comisiei, um, pentru că știu cât este de important să, ca comisia să uh, apere în mod strict acest pact, e bine, dacă există un conflict între a respecta regulile și acordurile din pact și uh, recomandările privind uh, poziția fiscală, atunci uh, s-ar putea să devină complicat. Dacă țările folosesc această um, expansiune fiscală, ce aș vrea eu să știu sigur este că Comisia um, implementează și cere respectarea pactului. Bugetele încă nu sunt suficient de stabile și de puternice pentru a renunța la această traiectorie bugetară. Acestea sunt genul de dezbateri pe care le avem la Eurogrup. Bineînțeles, prim, ministrul uh, neerlandez vorbește întotdeauna în numele meu în calitate de prim ministru, în calitate de ministru de finanțe neerlandez, dar astăzi sunt prezent în calitate de președinte al Eurogrupului. Ați vorbit despre uh, EDIS și um, cred că avem nevoie de acesta pentru a uh, încheia uh, Uniunea Bancară Um, sunt măsuri care îi fac pe unii oameni um, să fie îngrijorați, dar pe mine um, mă, mă liniștește, pentru că înseamnă că în sfârșit se fac lucruri. Comisarul Dombrovskis a venit cu un pachet uh, privind reducerea riscului, mi se pare un pachet bun în general. Îl vom discuta la Ecofin. La anumite puncte, în calitate de ministru de finanțe, uh, neerlandez uh, aș vrea să fie și mai ambițios, dar este în regulă. Este un pachet important. Cred că trebuie să facem progrese în agenda de reducere a riscurilor și asta ne-ar permite și la nivel politic să discutăm uh, despre EDIS și mecanismul comun de protecție. Și în acest context și pe baza acestei abordări, cred că trebuie uh, comune, trebuie să continuăm pentru stabilitatea economică și financiară a zonei uh, a Uniunii Monetare, Uniunea Bancară este crucială. A fost unul dintre pașii cei mai importanți uh, în ultimii ani în cooperarea europeană și trebuie să ne asigurăm că o finalizăm, că o ducem până la capăt și că o facem să fie puternică. Dacă Europa dorește să dacă Europa construiește noi instituții, uh, Uh, pe care nu le finalizează, ajunge următoarea criză ca să ne dăm seama că, de fapt, ele nu au fost atât de puternice cum le credeam. Mulțumesc. Bineînțeles, este interesant de văzut că uh, regulile noastre au uh, un plafon de MTO-uri, dar nu și un uh, prag. Este oarecare, este oarecare asimetrie. În teorie, deci, practic, se poate ajunge la surplus bugetar și nu se știe exact când va, va deveni prea mult. Pervoș Beres acum. Mulțumesc, domnule președinte. Spuneți că este important să începem, um, să finalizăm proiectele pe care le începem, dar este important să o facem și în într-un, într-o, într-un, într-o perioadă de timp uh, suficient de rapidă, pentru că dacă nu, va fi prea puțin prea târziu. Ați vorbit despre pactul de stabilitate și analiza poziției uh, fiscale agregate a zonei euro. Asta înseamnă că pentru dumneavoastră niciun stat membru nu are spațiu suficient pentru o politică bugetară mai expansionistă. Cred că cei 0,5% ai comisiei nu se aplică tuturor statelor membre, ci celor care ar avea spațiul necesar pentru a-și crește cheltuielile bugetare. Încă o a doua întrebare. Ați vorbit despre situația din Grecia. Dincolo de dezbaterea între experți, analiza uh, FMI, uh, a doua revizuire a uh, planului, etape foarte importante, uh, ajungem la întrebarea cum recre- recreăm un, o atmosferă de încredere pentru a uh, stimula creșterea, întoarcerea creșterii și a investițiilor în această țară. Uh, și nu credeți că este momentul să se discute despre datorie tocmai pentru uh, a relansa încrederea în creștere și investiții? Mulțumesc! În primul rând, în ceea ce privește marja uh, pentru um, cheltuieli uh, crescute, câteva state membre și-au depășit uh, obiectivul pe termen mediu și deci au o marjă pentru a cheltui mai mult. Și n-aș vrea să numesc state membre, dar Există unele unde există motive, pentru, justificări pentru a cheltui în educație, în infrastructură, în capacitate de creștere pentru viitor. Iar faptul că țara se descurcă bine din punct de vedere economic acum, asta nu înseamnă că o va face și în viitor. Deci este nevoie de investiții orientate înspre viitor. Însă, dacă, și dacă nu ne place asta, trebuie să schimbăm uh, pactul se vorbește despre a avea un prag care să fie ridicat la nivelul obiectivului uh, pe termen mediu, dar nu există un plafon. Toate acestea prive, privesc spațiul de stabilitate și creștere și uh, ne trebuie aceste lucruri um, văzute și în uh, legătură cu um, nevoile de la fața locului. De, de asemenea, depinde în ce țară, ce fel de investiții sunt necesare și așa mai departe. Deci trebuie să nu uităm toate aceste lucruri. Și cred că și Comisia trebuie să ia aceste lucruri în considerare și din punct de vedere mai formal. Responsabilitatea lor presiunea pe care o pot uh, depune este diferită dacă ești sub sau peste obiectivul tău pe termen mediu. Doamna Beres, din sală fără uh, microfon. Da, bineînțeles, spune domnul Blum, există aceste recomandări și le vom discuta și vom vedea cum reacționează uh, miniștrii care se simt cu musca pe căciulă. Deci uh, nu contest faptul că Comisia a pus uh, această propunere pe masă, însă Comisia trebuie să-și uh, vadă și competențele pe diferite subiecte. În ceea ce privește Grecia, încrederea este crucială și stabilitatea face parte din factorul de încredere. Dacă nu există nicio posibilitate pentru poporul elen, pentru comunitatea de afaceri de a Uh, duce această povară a datoriei în viitor, în viitor acest lucru va uh, pune uh, bețe în roate investițiilor în viitor. Deci, angajamentul nostru este să facem în așa fel încât Grecia să-și poată duce datoria. La finalul lui 2012 am, ne-am asumat să facem mai mult la Eurogrupul din mai. ESM au lucrat la ce se poate face pe termen scurt și vor prezenta asta la Eurogrupul din 5 decembrie. Uh, și la finalul programului vom încerca să facem mai mult. Însă există întotdeauna această uh, condiționalitate. Trebuie să existe angajamente din ambele părți și asta spun membrilor Eurogrupului. Trebuie să existe un angajament din partea țărilor creditoare că vor sprijini Grecia și că ne asigurăm că își poate gestiona uh, obligațiile și un angajament din partea guvernului elen că nu vor scăpa lucrurile de sub, contra, de sub control, că vor continua să construiască institu instituții puternice și o economie puternic, puternică pentru Grecia. Ambele elemente sunt necesare pentru a se recâștiga încrederea. Mulțumesc! Joachim Sarbati. Herr Präsident, Domnule președinte, ceea ce ați spus aud întotdeauna în Parlament. Creșterea se relansează încet, încet, dar nu merge de la sine. Situația bugetară s-a îmbunătățit, însă nu este stabilă și Grecia este pe drumul către reforme structurale. De ani de zile aud asta. Însă, în realitate, zona euro este zona cu creșterea cea mai mică din lume Cauza o cunoaștem cu toții, este euro. Euro este uh, subevaluat pentru Germania. Excedentul nostru bugetar din 2000 până în 2016 a crescut de 9 ori. Avem un enorm avem un curs de schimb mult prea scăzut și asta facem când uh, facem politică de tip uh, Keynes uh, și um, facem politică de tip beggar my neighbor, ne cerșim de la vecini. Dar este ceea ce se dorește în zona euro. <clears throat> Și acum aud că se poate îmbunătăți situația dacă Germania este mai puțin competitivă, deci dacă face exact aceleași greșeli pe care le-au făcut alte state în trecut care acum au dificultăți se spune că așa s-ar ajunge la un echilibru în zona euro. Credeți că acceptă uh, Parlamentul o scădere a competitivității uh, germane și că acest lucru, um, um, deci credeți că acest lucru uh, va duce la un echilibru um, mai bun în zona euro? Mulțumesc pentru această întrebare. În primul rând, există o tendință, nu numai în Europa, ci la nivel global, de o politică bazată pe ignorarea faptelor. Dacă nu-ți plac faptele, le ignori și spui opusul. Realitatea este că pentru al patrulea an la rând, creșterea în zona euro se îmbunătățește. Multe țări au o creștere puternică, dar sunt și diferențe majore. Creșterea medie este de 1,6. Este ultima estimare pe care am văzut-o, este prea scăzută. Uh, eu aș fi zis că va fi mai uh, ridicată. Și un alt fapt este că deficitul va scădea sub 2% ca medie în zona euro. Sunt fapte. Uh, și nu vi le spun pentru că uh, vreau uh, să influențez ceva, ci sunt pur și simplu fapte, e realitatea. Avem cea mai scăzută creștere din lume, cum spuneți, nu este adevărat. Nu știu de ce spuneți asta, mi se pare fascinant. Nu, nu este adevărat. Știu că ați vrea să puteți spune asta pentru că ați vrea să spuneți că este din cauza euro. Dar faceți puțin ca Iosef Stiglitz. Uh, pentru toate problemele Uniunii Europene dați uh, vina pe euro. Nu cred că este o analiză corectă. Analiza corectă este că avem probleme de competitivitate în mai multe țări, am fost afectați de mai multe uh, crize din diferite sectoare, din care ne revenim încet încet. Cred că toate aceste domenii însă merg în direcția cea bună. Dacă vreți să dați vina pe euro, foarte bine. Însă trebuie să înțelegeți că uh, stabilitatea monetară înainte de euro nu a fost uh, chiar um, culmea perfecțiunei înainte de uh, nu a fost chiar culmea perfecțiunei. Memoria pare să fie scurtă. Uh, Uh, credeți că putem îmbunătăți lucrurile făcând Germania să-și pierdă competitivitatea? Bineînțeles că nu. Europa nu este un sistem închis în care um, unii câștigă numai dacă alții pierd. Industria germană, în bună parte, exportă în afara zonei euro. Deci nu mi se pare corect ceea ce spuneți. Tocmai de aceea consider că împreună bineînțeles țările individuale, dar și împreună trebuie să ne consolidăm competitivitatea și acest lucru se întâmplă, dar este un proces dificil pentru că am fost afectați de o criză profundă. Însă se întâmplă. Deci, să uh, nu uităm faptele, există motiv pentru un oarecare optimism, dar există și motive să fim hotărâți să uh, menținem acest curs al redresării. De altfel, spune președintele, numărul de ani în care uh, Germania a fost peste trei ani uh, peste 3% nu a părut să îi afecteze competitivitatea și a ajutat la adoptarea unor reforme destul de complicate. Cora van Nieuwenhuizen Mulțumesc, domnule președinte, bună dimineața, Ieron. Voi vorbi și eu în engleză, pentru că veți răspunde în engleză oricum. O întrebare despre declarația Comisiei despre cei 0,5% din PIB, cei 50 de miliarde care ar trebui să fie investiți uh, de către țările care au spațiu fiscal suplimentar. Luxemburg, țările de jos și Germania, din câte știu eu, aceste țări. Două întrebări. Agenția statistică uh, neerlandeză a calculat că dacă aceste țări își folosesc uh, suma, spațiul bugetar maxim, ar putea investi maxim 29% uh, din PIB. Deci nicăieri uh, uh, în apropierea celor 50 de miliarde. Deci ce spuneți despre asta? Sunteți de părere că Comisia uh, uh, exagerează când spune că trebuie să se investească 50 de miliarde în plus, iar apoi ministrul de finanțe german Schäuble de curând a spus că aplicarea regulilor bugetare trebuie să se facă de către o agenție mai independentă, mai puțin afectată de conflicte de interes, având în vedere că Comisia deocamdată a decis uh, să nu Uh, aplice regulile Pactului de Stabilitate și Creștere, vă întreb dacă considerați că o agenție ar fi mai potrivită uh, pentru asta. Mulțumesc. La primul subiect, dacă Comisia exagerează în recomandările sale, este ceea ce spuneam și mai devreme, că între recomandarea de expansiune fiscală și uh, respectarea regulilor și traiectoriei bugetare din pact există o tensiune, o contradicție. Și dacă vă uitați la competențele comisiei, prima lor responsabilitate este să uh, protejeze aplicarea pactului. Este cadrul juridic care menține unită zona euro. Și nu sunt pentru asta pentru că sunt un calvinist uh, din țările de jos. De fapt, sunt catolic chiar. Dar adu, um, aduc argumente pentru asta, deoarece știu din uh, trecut cât de important este să menții credibilitatea unui pact. și este atât de ușor să fii flexibil cu regulile în vremuri bune și apoi să dai seama în vremurile rele că ar fi trebuit de fapt să le respecti. Acestea sunt lecțiile trecutului. Deci să ne asigurăm așadar că menținem zona euro unită pe o poziție stabilă. Apoi, în ceea ce privește agenția independentă, aș vrea să revin la Um, raportul uh, celor cinci președinți în care am spus că ar trebui să existe un consiliu bugetar la nivel european independent care să evalueze care este poziția guvernelor și bugetelor uh, naționale în ceea ce privește conformitatea. Deci acest uh, consiliu ar stabili faptele, iar apoi comisia pe baza acestor fapte obiective, ar putea să își joace propriul rol în uh, aplicarea uh, regulilor, dacă statele membre nu uh, asigură conformitatea. Acesta este abordarea raportului celor cinci președinți și eu aș fi pentru această cale de urmat. Consiliul bugetar s-a creat sub autoritatea Comisiei s au ridicat întrebări dacă este un post suficient de independent, dar îl vom, îi vom ura bun venit uh, președintelui acestui Consiliu în decembrie la Eurogrup um, pentru a vedea cum vede sarcinile acestui, acestei, acestui organism. Încă o întrebare, doamna Van Nieuwenhuizen. Săptămâna trecută l-am avut pe domnul Giorgio de la Elstat în grupul de lucru de asistență financiară și ne-a spus uh, ce știm că lucrurile n-au mers foarte bine la Elstat cu statisticile. Sunteți convins că statisticile din Grecia acum sunt uh, fiabile? Domnul Gualtieri, a, a fost vorba de uh, șeful Eurostat că, care a spus că sunt fiabile. Uh, Domnul Dijsselbloem, cred că trebuie să fii foarte prudent uh, când întrebi un politician dacă statisticile sunt fiabile, pentru că orice aș spune, asta poate să afecteze independența agențiilor noastre de statistică. Nu ține de noi, ține de Eurostat să stabilească dacă agențiile naționale de statistică funcționează și ne dau calitatea dorită. Oricum nu m-ați crede dacă v-aș, dacă v-aș spune că statisticile naționale ale țărilor de uh, jos sunt bune sau rele. Mi-ați spune, sunteți un om politic, nu, e, nu ține de dumneavoastră. Și asta vreau să spun. Nu uh, îi puneți pe politicieni să-și dea cu părerea despre statistici. Avem statistici de calitate bună în Europa și pe baza lor putem să ducem dezbateri politice. Dar haideți să lăsăm faptele să fie fapte. Mulțumesc, Dimitrios Papanimolis. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Dijsselbloem, vă rog, puneți-vă căștile pentru că voi vorbi în limba elenă. În primul rând, dați-mi voie să-l informez pe colegul care a întrebat anterior că în, înainte de domnul Dijsselbloem l-am avut pe domnul Maher, șeful Eurostat, și ne-am întrebat în legătură cu uh, calitatea finanțelor publice din Grecia și a spus că a, s-a constatat un progres, progres considerabil comparativ cu trecutul. Lucrurile care se întâmplau atunci nu se întâmplă acum și ne-a declarat că există anumite slăbiciuni structurale care se întâmplă în toate statisticile naționale, însă nu este vorba de un aspect politic dacă cred că acum nu mai există vreo problemă cu statisticile din uh, Grecia. Bun venit, domnule Dijsselbloem. Am ascultat uh, remarcile pozitive pe care le-ați făcut despre Grecia, ați vorbit despre progrese semnificative în februarie, măsuri care au fost luate pentru a consolida încrederea și ați spus că până în 5 decembrie sperați că uh, va exista un acord uh, de bază în ceea ce privește întreprinderile. Amintiți-vă, vă rog, de mitul lui Sisif. Grecii au făcut deja sacrificii și uh, își doresc ca ceilalți să își uh, respecte angajamentele. Domnul Draghi ieri a vorbit despre impulsul pozitiv care nu trebuie să fie uh, Uh, pierdut și să nu existe întârzieri suplimentare. Întrebarea mea pentru dumneavoastră ar fi ce putem să așteptăm de la Eurogrup în 5 decembrie? Atunci când trebuie să uh, în ceea ce privește eliminarea unei părți a datoriei uh, elene, femeiul a solicitat o a solicitat măsuri drastice de um, eliminarea datoriei și uh, a cerut și un, o dobândă mai scăzută pentru Grecia, care să fie durabilă și să uh, permită creșterea durabilă în Grecia. Ce pași uh, trebuie făcuți la Eurogrup pentru a se ajunge la un acord cu femeii. Vă mulțumesc. Ce ne, la ce ne putem aștepta în Eurogrup în data de 5? Sperăm că va exista um, un acord în legătură cu personalul. Um, un uh, acord privește piața muncii. Așadar, este o problemă foarte importantă în legătură cu care trebuie să existe un, o bază solidă pentru o dezbatere. În al doilea rând, trebuie să discutăm câteva dintre elementele care erau încă deschise din acordurile anterioare. În primul rând, surplusul primar, există o traiectorie fiscală care uh, prevede ca surplusul să ajungă la 3,5%. Uh, ce înseamnă însă termenul mediu? Acesta va fi una dintre problemele și dezbaterile cheie. Femeiul spune că nu se poate solicita Greciei să mențină cursul actual foarte mult timp. Alții spun că va fi necesar, dat fiind că Grecia trebuie să respecte pactul de stabilitate și creștere, ceea ce înseamnă un uh, surplus primar considerabil și nu, nu ar fi legal să decidem Uh, ca Grecia să fie scutită de cerințele din Pactul de Stabilitate și Creștere. Așadar, va trebui să găsim o cale realistă înainte. Și spun realistă pentru că cred că femeiul um, are dreptate că este foarte mult să soliciți un surplus primar de 3,5%. Trebuie să fim realiști. Așadar, acest lucru va hotărâ, va hotărâ și cum va uh, arăta durabilitatea datoriei și cum uh, tratăm datoria pe termen lung. Vom uh, auzi de la mecanismul european de stabilitate ce fel de pachet poate să fie uh, gândit pentru a asigura stabilitatea creditelor. Uh, pentru 2018 am pregătit o serie de măsuri suplimentare. Femeiul va întreba Grecia în legătură cu angajamentul său. Este o atitudine corectă și cred că dacă și femeiul care a Femeiul a convenit în mai să ajungem la Consiliul de Guvernare înainte de decembrie, înainte de sfârșitul anului. Așadar, foarte, este foarte important să profităm de atmosfera pozitivă de până acum. Va fi o abordare pas cu pas. Unii doresc să meargă mai repede, unii nu doresc să meargă înainte deloc. Noi vrem să mergem înainte pas cu pas. Vă mulțumesc, Sven Giegold. Bun venit din nou și în primul rând aș dori să vă spun că sunt perfect de acord cu dumneavoastră că nu moneda euro în sine trebuie învinovățită pentru creșterea slabă. Este vorba de lipsa unei politici coerente economice și financiare care să corespundă în monede comune. Aici Mitul dumneavoastră al măsurilor de mare succes trebuie să fie văzut uh, în, împreună cu uh, uh, dobânzile foarte scăzute care afectează asigurările, sistemele de pensii, sistemele de pensii din țările de jos, precum și băncile orientate spre economia reală. Așadar, există o lipsă de politici economice și financiare comune. Și mă bucur că Comisia a făcut un pas înainte cu poziția fiscală comună. Veți susține acest, această poziție sau nu? Nu a fost foarte clar în, în remarcile dumneavoastră pregătitoare. Și va face guvernul olandez ceva pentru a îmbunătăți coerența politicii fiscale prin neobstrucționarea măsurilor de a acționa împotriva concurenței fiscale în Europa. În uh, noiembrie ați scris o scrisoare către Parlamentul olandez pentru a cere o amânare de 5 ani a um, directivei împotriva evaziunii fiscale și ați uh, cerut chiar să se reducă impozitele pentru companii și uh, ați întârziat la implementarea deciziei cu privire la brevete. A, trebuia să fie implementată în iunie, o veți implementa doar uh, anul viitor. Ce faceți ca președinte al Eurogrup pentru a îl uh, aduce în linie pe ministrul de finanțe olandez? Da, uh, din fericire este aceeași persoană. Prima întrebare, ce părere am în legătură cu uh, recomandarea în legătură cu o poziție fiscală a, Uniunii, a zonei euro? Câteva state au o anumită marjă fiscală pe care o pot folosi pentru a investi înțelept, însă acest lucru depinde de guvernele naționale pentru a vedea în ce măsură își doresc să investiții și cum să investească și cum. Și Cred că din ce în ce mai multe state se vor afla în această poziție în care mm, să se gândească la viitor și să poarte o dezbatere în legătură cu investițiile pe viitor și nu uh, să rezolve criza. În al doilea rând, în ceea ce privește problemele fiscale, îmi pare rău că sunteți uh, dezamăgit ca președinte al ECOFIN, am pus foarte multe eforturi pentru a ajunge la un acord uh, în legătură cu ATAD, uh, directiva pre, care să prevină eludarea fiscală. ATAD 2 va fi discutată în decembrie și va fi posibil să ajungem un acord în decembrie la ECOFIN. Dacă guvernul olandez are anumite doleanțe aici, eh, bineînțeles. Da, dar doriți să amânați eh, implementarea cu 5 ani, după cum ați scris Parlamentului olandez. Ce ne spuneți aici nu este coerent cu ceea ce le spuneți colegilor olandezi din Parlament. Vreți să întârzieți implementarea? Eu vreau să ajungem la un acord în decembrie și implementarea uh, va dura timp, are un impact major asupra anumitor sisteme, de fisc, sisteme fiscale, necesită restructurarea companiilor, după cum știți, și ca ministru olandez voi solicita acest termen. Alte state au solicitat și ele în perioade de tranziție pentru alte elemente. Și aceasta este calea înainte. Câteodată ai nevoie de puțin timp pentru implementare, pentru a progresa. O întârziere de 5 ani înseamnă că, de fapt, continuați restructurarea profiturilor pentru corporațiile transnaționale. Nici o multinațională nu are nevoie de 5 ani pentru a se restructura. Dumneavoastră aveți datoria să nu răspundeți în fața uh, transnaționalelor olandezii vorbesc așa și în țările de jos. Nu este împotriva dumneavoastră personal, este pe fond. Nu am nicio problemă cu aceste observații, dar vom discuta um, în favoarea acestui timp pentru implementare. Este, cred că este important să progresăm pe aceste probleme fiscale și m-am angajat uh, către acest progres. Mă criticați că nu fac suficient. Știu, uh, știți care este poziția țărilor de jos. Vom continua să dezbatem și vom continua să susținem progresul. FDD Beatrice von Stork. Mulțumesc, uh, domnule Dijsselblom. Eh, finanțele publice sunt încă într-o stare destul haotică, destul de haotică. Eh, se preconizează o creștere foarte mică, creștere, datorie, deficit. Toate acestea însă sunt eh, interrelaționate și pactul de stabilitate și creștere reprezintă o regulă de aur care să țină stabile finanțele publice. Pot să existe datorii suplimentare de 3%, însă acestea vor crește datoriile totale ca proporții, ca procent din PIB, lucru care nu poate fi compensat decât prin creștere suplimentară dacă avem o creștere a datoriei, Trebuie să existe o creștere comparativă a PIB-ului. În 2016 am avut 96% uh, din PIB, ceea ce ar uh, însemna o creștere a PIB-ului de 2%, ceea ce înseamnă că creșterile ar trebui să fie cel puțin atât de mari, însă creșterea potențială este doar de 1% pentru zona euro. Dacă mă uit la site-ul internet al BCE-ului, raportul executiv spune că instituțiile internaționale estimează acum ca rata de creștere potențială să fie sub 1% în zona euro. Deci, creșterea potențială este sub 1%. Cu alte cuvinte, zona euro deja Eh, este într-o situație foarte gravă și pe termen scurt situația s-ar putea înrăutăți. Deci factori economici externi ar putea să aibă un impact, eh, situația băncilor italiene, referendumul din Italia. Așadar, întrebarea de acum, nu cumva ați prefera să aveți un, un alt, eh, o altă funcție? Și aici uh, trebuie să ne uităm la cifre pentru a înțelege unde ne găsim. Se poate spune că creșterea potențială din zona euro nu va ajunge la 1%, însă creșterea medie este 1,6%. Uh, unele state au crescut cu 3%, unele cu 2%, unele au rămas în urmă, au ajuns la 1%, însă aproape toate depășesc această creștere potențială pe care ați citat-o. Ce înseamnă asta? Deficitele scad rapid, din ce în ce mai uh, state își vor uh, ajung, atinge MTO-ul în următorii ani și vom reuși să ne redresăm uh, în urma acestei crize și ciclul negativ se va transforma într-unul pozitiv. Datoria va începe să Uh, scadă, dacă există o criză bancară, uh, durează până să elimini datoria. Nu există nicio soluție simplă. Dacă aveți dumneavoastră o soluție, spuneți-o. Spuneți-mi. Ne putem asigura doar să fim într-o poziție mai bună, să redresăm sectorul financiar. Criza din sectorul financiar uh, a creat o povară a datoriilor, ceea ce nu se va mai repeta în viitor. Avem o capacitate de absorpție a șocului, șocurilor mult mai mare pentru problemele eventuale din viitor, însă nu există soluții rapide, trebuie să îmbunătățim bugetele și economiile în același timp și să ne asigurăm că datoria atât în termeni nominali și cât cât și ca procent din PIB uh, începe să scadă și asistăm deja la acest proces. Vă mulțumesc. Vă recomand să citiți articolul 1, 6, litera 2b, care um, folosește o formulare ușor uh, diferită. În, din partea ENF, Gerald Hannemans. Mulțumesc, domnule președinte, domnule Dijsselbloem. Aș dori să vă întreb ce ați vrut să spuneți în două interviuri eh, pe care le-ați dat eh, săptămâna trecută, în eh, unul la OTL, la televiziune și celălalt către un ziar. La interviul de la televiziune ați spus că guvernul olandez este în poziția cea mai. Uh, că a examinat chiar posibilitatea ca moneda euro să nu supraviețuiască în timpul crizei. Uh, cred că trebuie să uh, ne spuneți care a fost modelul care era pe care îl aveați în vedere, preconizați de reîntoarcere la gilderul olandez sau și ce documente aveți Uh, care a fost pregătirea pentru această perioadă post-euro. În uh, interviul cu cotidianul olandez ați dat o altă definiție a uh, rolului dumneavoastră. Ați spus că euro seamănă mai mult cu gildenul sau cu marca germană sau cu lira italiană. Cred că ați făcut o referire la diferențele regionale și la stabilitatea pentru moneda noastră. Este logic ceea ce a spus, însă mie mi se pare că în calitate de președinte al zonei euro poate nu este foarte uh, bine gândit să spuneți acest lucru, pentru că dacă avem un model standardizat pentru a stabiliza moneda euro, dumneavoastră spuneați că trebuie să fie un model olandez sau german. Nu, știu, nu cred că a fost un, uh, un lucru foarte bine gândit din partea dumneavoastră. Vă mulțumesc că mi-ați citit toate și ascultat toate interviurile. Asta este <laughs> Asta este atribuția mea. Mi-ar place și mie să am această slujbă. În primul rând, nu recunosc primul citat din acest interviu la televiziune în legătură cu posibilitatea ca euro să nu supraviețuiască nu eram ministru în epoca respectivă, deja că mă întrebați ce s-a discutat, care a fost modelul sau alternativa. V-ați, ați, erați la curent în legătură cu acest scenariu, în legătură cu criza euro? Șefii guvernelor Uh, de atunci au spus că vrem să păstrăm moneda euro și zona euro, dar dacă nu funcționează, am pregătit uh, și alte măsuri. A fost dat televiziune, nu este doar un citat. Cred că e doar dovadă de intenția mea ca zona euro să fie să rămână împreună și nu vreau să discut uh, sau să redeschid lucruri care s-ar fi putut să fie discutate în trecut. În, când era criza cea mai neagră, cred că multe guverne s-au întrebat cum se vor termina lucrurile și ce să facă, însă niciodată nu a fost o preocupare centrală a guvernului olandez actual sau precedent este un interviu foarte vechi, deci încep să mă întreb uh, câte interviuri vechi mai aveți în culise. În al doilea rând, când am vorbit despre euro, am vorbit uh, foarte clar despre valoarea unei monede stabile și puternice de încredere și în, acel, în acest sens am făcut comparația cu monedele vechi. Nu e vorba de un model german pentru zona euro sau olandez sau de orice alt gen. Am uh, înființat un model comun și o parte din acesta este bazat pe stabilitate și consolidare fiscală, acțiuni comune la nivel național, o parte Uh, ține de o poziție monetară comună și de aceea am ales această poziție și nu un model separat. Vă mulțumesc, vă mulțumesc domnul Niedermayer. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mă refer la un element din programul dumneavoastră de lucru, dimensiunea internațională, despre care se face vorbire în dezbaterile de la nivelul Uniunii Europene. care este viitorul uh, evoluțiilor economice din zona euro și din Uniunea Europeană în general, din perspectiva dumneavoastră? Care este abordarea pe care o aveți la nivel administrativ față de contractele de liber schimb cu China, de exemplu? Și, în fine, cum vedeți progresele în China cu privire la uh, posibilul risc de utilizare a ajutoarelor de stat și în legătură cu manipularea monedei. Și în fine, am fost câtva dezamăgit de punctele dumneavoastră de vedere în legătură cu felul în care ar trebui să facem progrese. Prin perioada de implementare de 5 ani atât de lungi, înseamnă că progresul ăsta e aproape inexistent. Aș vrea să vă întreb dacă ați luat în discuție și abordarea la nivelul Eurogrup a pachetului CCCTB. Vreau să mă asigur mai întâi că nu există niciun fel de neînțelegere. Eurogrupul nu discută și cu atât mai puțin nu ia decizii cu privire la politicile fiscale. Asta e treaba Uh, Ecofinului. Ecofinul se va întâlni în luna decembrie, luna următoare. Referitor la riscurile externe, da, sunt multe astfel de riscuri în continuare, numai că eu în legătură cu China aș fi mai optimist decât acum un an sau doi. Calea reforme continuă și, într-adevăr, există mm, capacitate de exces în multe sectoare economice cu care China va trebui să mm, se confrunte, să, va trebui să reacționăm la rândul nostru și să apărăm interesele Uniunii Europene în aceste sectoare. Dar la nivel economic sunt destul de optimist în ce privește China. Administrația Statelor Unite este, e adevărat, pentru noi un semn mai mare de întrebare. Cred că putem presupune că negocierile s-ar putea împotmoli. Spun asta fără nicio bucurie. Ne-am putea îmbunătăți relațiile comerciale, fără îndoială. Nu o să lăsăm această oportunitate să ne scape, ne vom ocupa de asta cât mai curând. Cam atât. Mulțumesc, domnul Tang. Mulțumesc, domnule președinte, bună dimineața, Aș dori să mă refer la câteva lucruri care vor trebui să fie ceva mai clare la sfârșitul acestei luni, și anume activitatea Comitetului Basel. Vorbim despre abordarea modală. Îngrijorarea mea decurge din uh, modificarea modelelor și Tendințele în acest sens sunt în scădere în ultimii ani. Comitetul de la bază l-a propus uh, să ne asigurăm că aceste modele nu sunt manipulate. A existat multă vâlvă pe tema aceasta, am văzut o creștere în ce privește cerințele de capital, au fost chiar amenințări, de exemplu, la nivelul domnului Dombrovskis, că nu se va respecta acordul și prevederile legislației Uniunii Europene. Aș vrea să știu cum vedeți dumneavoastră problemele acestea legate de abordarea pe baza ratelor interne. Asta ar fi una. Dumneavoastră susțineți o rată ridicată a pârghiei, cel puțin pentru băncile din Olanda. Și atunci cum vedeți creșterea cerințelor de capital și amenințarea că nu se va respecta acordul de la Basel? Cred că pentru sectorul bancar european este fundamental ca atât uh, clienții direcți cât și investitorii să poată avea încredere în profilul de risc pe care îl prezintă băncile. E nevoie de o supraveghere solidă și de standarde bune pentru a exista această încredere. N-am să insist acum într-o dezbatere cu privire la modelele interne. Eu nu sunt împotriva modelelor interne. În mare, am putea spune așa, că americanii susțin să, renunțe, să se renunțe la aceste modele interne, europenii spun nu, ele pot fi valoroase și desigur că eu susțin poziția europeană însă trebuie să ne asigurăm că există mai multe garanții în aceste modele interne și asta presupune uneori plafonarea ratelor de risc. Aceasta cred eu că ar trebui să fie abordarea, ca să fie cât se poate de clar, nu că le zic americanii, ci pentru că în interesul nostru să nu există niciun fel de îndoială cu privire la calitatea evaluărilor de risc uh, de, mm, provenind din, uh, risc, din, din uh, modelele interne. Uh, și în, în această bază ar trebui să se și stabilească calitatea modelelor de risc. Sigur că există negocieri care au loc și care sunt aprinse, există eventuale amenințări cu greva și așa mai departe, dar ce contează până la urmă este să existe încredere în sectorul bancar european și pentru asta nevoie de aplicarea standardelor de la Basel. Trebuie să ne ținem cât mai aproape de acestea. Dacă nu se respectă aceste standarde, asta ar trebui să fie o excepție absolută. Însă să nu tragem concluzii pripite, procesul de la Basel este încă în curs, trebuie să ajungem la o înțelegere uh, la un numitor comun și din punctul meu de vedere asta ar însemna să se poată folosi aceste standard modele interne, dar ele să fie de bună calitate, să fie serioase și să poată a, să se poată avea încredere în ele. Dar vorbeați de o rată ridicată a pârghiilor la nivelul băncilor. Din răspunsul dumneavoastră înțeleg că aveți în vedere și posibile plafoane de risc. Domnul Dasemlom, da, aceste plafoane de risc sunt menite să ne garanteze că putem avea încredere în modelele interne. Există o cerință minimă de 3% în Uniunea Europeană în prezent, numai că această cifră nu este stabilită și bătută în cuie ca standard de capital. Ea face parte din negocieri și pentru instituțiile foarte mari, uh, relevante din punct de vedere sistemic, eu aș propune ca această rată să fie de peste 3%. Se spune adesea că asta pune bețe în roate băncilor și le împiedică să ofere creditare. Dar din experiența din țările de jos nu aceasta este realitatea. Din contră, încrederea în bănci a crescut, finanțarea s-a îmbunătățit, creditarea s-a îmbunătățit, iar faptul că există un capital mai amplu, mai mare, duce și la o creștere a încrederii. Oamenii văd că banca este stabilă și că poate face față oricărei uh, probleme pe viitor. Mă rog, poate că acestea sunt chestii, chestiuni prea tehnice, dar trebuie ajuns la un echilibru corect între standardul de calitate și rata uh, de leverage și cred că în felul acesta putem avea modele de risc uh, de încredere. Bun, vom vedea cum vom sta, spune domnul președinte. Dacă ne vom putea pune de acord asupra unei cifre. Și în orice caz ne vom uh, ocupa de problema aceasta. Brian Hayes. Welcome again, uh, Minister Dyson. Vă rog. Bun venit, domnule Dijsselbloem. Vreau să spun că Vă mulțumesc uh, dumneavoastră și echipei dumneavoastră pentru munca depusă, pentru că uh, săptămâna trecută am uh, avut o comunicare foarte bună. Spuneți că sunteți catolic, ca și mine. Și știți cât de importante sunt în politică um, jurămintele de tăcere. Uh, M-ar interesa însă să știu care este punctul dumneavoastră de vedere, pentru că e o chestiune importantă pentru țara mea, ca și pentru a dumneavoastră, în legătură cu Brexit. Știți care este importanța unei piețe fragmentate într-o lume atât de interconectată la nivelul piețelor financiare? Cadrul uh, de reglementare pentru piețele de capital este numai puțin important pentru Uniunea Europeană. Și există o îngrijorare, apropo de ce spunea mai devreme domnul Niedelmayer, există o îngrijorare privitoare la posibile șocuri externe, cum vom uh, înțelege noi cum funcționează aceste piețe, pentru că oamenii își doresc piețe puternice și nu fragmentate. Aveți, în calitatea dumneavoastră de președinte al Eurogrup, o părere pe tema aceasta? Ministrul de Finanțe al Germaniei a spus uh, de curând un lucru foarte interesant pentru publicul din Marea Britanie. A spus că este important pentru Uniunea Europeană să aibă uh, o relație puternică cu Regatul Unit pe viitor, dar asta presupune o legislație puternică din punctul de, pentru serviciile financiare. Dacă e să avem o relație pe baza unor pașaporte, unui pașaport sau de altă natură, trebuie să se accepte regulile din UE27. Aș vrea să știu punctul dumneavoastră de vedere. Și mai e și Curtea Europeană de Justiție. Și în fine, credeți, domnule președinte al Eurogrup, că am putea să ne confruntăm cu un impact negativ al poziției financiare a zonei euro ca o urmare a Brexit, vorbeați de o creștere a PIB-ului cu 1,6-1,7% în zona euro. Suntem mult mai, stăm mult mai bine decât acum șase ani, ceea ce e adevărat. Dar aș vrea să știu care ar putea fi impactul Brexit asupra poziției financiare a zonei euro. Care e punctul dumneavoastră de vedere, domnule președinte al Eurogrup? Mulțumesc. În legătură cu subiectul Brexit, uh, n-am niciun fel de jurământ, n-am depus niciun fel de jurământ de tăcere, să știți, și mă bucur că mi-ați adresat această întrebare. Opțiunile preferate, cel puțin în ce privește problemele legate de serviciile financiare, ar fi ca să se accepte toate standardele și cerințele pe care le avem noi acum. Vă dați seama că pe unele subiecte, aflând fiind în afara Uniunii Bancare, Regatul Unit uh, are deja modalități de a nu respecta standardele Uniunii Bancare, dar ar fi bine să aibă toate, să, să accepte reglementările pe care le avem. Și partea a doua a observației mele este foarte importantă. pentru că n-am n-am putea accepta ca Regatul Unit să spună acceptăm regulile dumneavoastră de până acum, dar de acum înainte venim cu propria noastră uh, legislație în materie. Dar nu put, de ce nu se poate acest lucru? Pentru că nu putem să le oferim pașaport în același timp să le permitem să de, se îndepărteze de la toate regulile noastre. Așa ceva nu va fi posibil ei au în vedere un model norvegial pentru piețele de servicii financiare. Ceea ce e curios uh, pentru cineva care a hotărât să Brexit din motive de suveranitate. Noi însă nu putem accepta un centru de servicii financiare pentru zona euro, pentru Europa, care să se afle în afara Europei și a zonei euro și care să-și respecte propriile reglementări, eh, să meargă pe drumul lui, altul decât al nostru. Așa ceva nu putem accepta. Deci chiar dacă eu sunt un mare fan al britanicilor și știți că avem relații comerciale istorice, așa ceva nu vom putea accepta, alternativă eh, nu există. Ar exista un impact negativ asupra economiei zonei euro? Da, intrăm într-o zonă de incertitudine, neclaritate, nu știm cum vor funcționa viitoarele relații. Asta în sine va avea un impact negativ asupra economiilor noastre și asupra economiei britanice, care va trebui să se confrunte cu riscuri. Va trebui să-și asume decizii anul acesta, anul viitor, în anii următori. Nu știm unde se vor afla. Asta va avea un impact asupra investițiilor, o spun fără niciun fel de bucurie va exista un impact asupra economiei britanice și asupra City-ului în anii următori. Trebuie să fim pregătiți pentru asta și noi, ca și ceilalți, pentru a ne asigura că efectele negative potențiale vor fi minime, fiindcă e și în interesul nostru. În orice caz, nu e în interesul nostru să creăm probleme economiei britanice. Asta ar duce la repercusiuni negative și asupra economiilor noastre. Va fi greu însă, mai ales pentru Regatul Unit. Mulțumesc, Pedro Silva Pereira. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să revin la o problemă legată de comunicarea Comisiei cu privire la poziția fiscală pozitivă din zona euro. Iau act de faptul că Eurogrup va purta o dezbatere pe marginea acestei comunicări a Comisiei precum și de faptul că ați atras atenția asupra faptului că, pe lângă pactul de creștere și stabilitate, le revine statelor membre sarcina, așa cum recunoaște și uh, Comisia, că să se ocupe de aceste lucruri, pentru că recomandările Comisiei nu au un caracter obligatoriu. Atrageți atenția și asupra faptului că, în materie de pact de creștere și stabilitate, rolul principal al Comisiei este să se asigure de punerea în aplicare a acestui pact. Nu putem ignora însă problema fundamentală care este acum în discuție. Dezbaterea nu este cu privire la punerea în aplicare a pactului, pentru că nu se pune problema recunoașterii acestui pact. Problema este dacă politicile fiscale sunt corecte sau incorrecte. Comisia Europeană, practic, pune sub semnul întrebării, contestă politicile fiscale din zona euro și spune așa, citez, în lumina ultimelor date economice și bugetare, o respectare deplină a cerințelor fiscale cuprinse în recomandările specifice pentru fiecare țară de la nivelul Consiliului, emise în luna iulie, deci acum doar patru luni, ar duce la o poziție fiscală moderată, ba chiar limitată în 2017 și 2018, în timp ce situația economică ar, duce, ar presupune, pare să presupună, o extindere a poziției fiscale. Cu alte cuvinte, recomandările specifice pentru fiecare țară ar duce la o poziție fiscală limitată, restrictivă. Dar mm, situația mm, Pactului de Stabilitate și Creștere propune opusul. Așadar, eu sunt de acord când dumneavoastră spuneți că trebuie să ascultăm care sunt îngrijorările statelor membre, dar Eurogrupul trebuie să facă o analiză, o evaluare. Sigur, puteți să răspundeți și mai târziu la întrebare, dar eu vă adresez acum. Sunteți de acord sau nu că avem nevoie de o poziție fiscală uh, ex moderat extinsă? Cred că problema este că în țările în care există marjă de investiții, cum spuneam mai devreme, există și motive întemeiate pentru astfel de investiții în anumite țări, um, lacuna se cam închide sau s-a închis deja. Un nivel mare de creștere presupune și mult mai multă ocupare acolo unde există mm, șomaj mare, nu prea există marjă de investiții. Asta este problema fundamentală. Suntem în părți diferite ale ciclului economic și asta e marea provocare. Eu nu văd un răspuns din partea Comisiei pe tema aceasta. Comisia nu ne-a oferit un răspuns. Este și motivul pentru care întregul concept al poziției fiscale pentru zona euro este extrem de complexă. Deci, în general, am putea spune că există temeiuri să vorbim despre o poziție extinsă, moderat extinsă în euro, zona euro. Dar în ce parte a zonei euro? Asta e întrebarea. Iar la această întrebare Comisia nu a răspuns. Thank you. Uh, Tom van den Kandelare. Yes, thank Mulțumesc, domnul van den Kandelare. Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața, uh, domnule Dijsselbloem, doi uh, oameni de știință au uh, considerat că discuțiile tematice din Eurogrup sunt ineficiente în aplicarea uh, recomandărilor pentru zona euro. Sunteți de acord cu acest, acest rezultat uh, din acest raport? Uh, și dacă da, cum putem îmbunătăți lucrurile. Apoi, în aprilie, Eurogrupul a avut o discuție tematică privind creditele neperformante în Uniunea Europeană. În ce măsură considerați că acest lucru a dus la îmbunătățiri în statele membre și cum vedeți propunerea Comisiei pentru uh, cadre de restructurare preventive? Mulțumesc! I missed the beginning in the sense that you quoted a paper. Domnul Dijsselbloem, a, a scăpat începutul. Enderline and Haas au publicat un document, un document folosit ca un document de briefing în pregătirea dialogului. Și rezultatul din documentul lor era că lucrările din Eurogrup sunt ineficiente și așa mai departe. Domnul Dijsselbloem, nu sunt la curent uh, cu asta și nu Uh, știam că au fost evaluate discuțiile noastre tematice din Eurogrup. Uh, voi încerca să aflu mai mult despre asta. Nu sunt de acord. Uh, iar exemplul este interes, interesant este tocmai acesta al creditelor neperformante. Este vorba de responsabilitatea statelor membre, a instituțiilor individuale, a băncilor, este o responsabilitate a supraveghetorilor, o competență a BC, a Comisiei. Și am avut o serie de discuții la Eurogrup reunind toți acești actori Am discutat cu Daniel Nui de la SSM, de la supravegherea băncilor, pentru a vedea uh, ce se poate face și au uh, pus mult accent pe cum să se restructureze o bancă, cum, ce să vândă pentru a face față situației. Uh, noi am uh, vorbit despre ce putem face noi ca legiuitori naționali în uh, ceea ce privește cadrul, uh, cadrele de insolvabilitate. După cum știți, ele sunt foarte diferite în statele membre și în ceea ce privește rezultatele și eficacitatea și am stabilit standarde minime. De exemplu, cât timp durează pentru a parcurge o procedură de insolvență în unele țări este un an jumate, doi ani, în alte țări este vorba de șapte, opt ani. Sunt diferențe enorme care trebuie abordate la nivel național. Apoi uh, am solicitat comisiei să lucreze fie la uh, armonizarea cadrelor euro, uh, naționale, fie să propună un cadru la nivel european, ceea ce este ceea ce au și făcut în acest cadru de restructurare, care permite o abordare europeană de acorduri în afara uh, instanțelor pentru astfel de probleme. Deci cred că abordarea pe care am avut-o la Eurogrup, cu diferite instituții, cu guvernele naționale, a creat o nouă dinamică. Mulți au spus aoleu, uitați de insolvență, e prea complicat, nu o să reușiți nimic. Dar eu cred că este crucial să rezolvăm problema băncilor, să creăm o dinamică, să obținem încrederea noilor investitori în zona euro. Pentru investitori este foarte important să știe cum funcționează cadrul de insolvabilitate, dacă este eficace, dacă este rapid, dacă există șansa să mai scoți ceva bani când lucrurile nu merg cum, cum trebuie toate aceste, uh, pe toate aceste subiecte, Comisia a luat inițiative și cred că asta arată că abordarea noastră funcționează. Alfred Sand. Thank you. In recent... Alfred Sand. Mulțumesc. În ultimii ani, obiectivul UE de a uh, elimina diferența între nord și sud a eșuat. Nu a fost atins, ba chiar s-a, a crescut inegalitatea. Avem state uh, cu șomaj redus, aproape zero și o bunăstare, dar avem uh, state cu bunăstare uh, scăzută, șomaj enorm, statul social care um, se retrage practic. Statele atât din zona euro cât și din afara zonei euro sunt limitate de constrângerile zonei euro. Statele membre au făcut un pas important înainte au spus că uh, statele trebuie să-și folosească spațiul uh, fiscal uh, pentru a face investiții. Statele membre acum trebuie să ia acțiuni în direcția adecvată. Însă, în calitate de președinte al Eurogrupului și având în vedere reuniunea Eurogrup din decembrie, cât de posibil este ca statele din zona euro să urmeze recomandările Comisiei? Trebuie respectate regulile existente în uh, expansiunea bugetară. În calitate de președinte al Eurogrupului, vă simțiți responsabil pentru lipsa de implementare a recomandărilor adresate către zona euro pentru a scădea divergența între nord și sud? Aveți dreptate. În timpul crizei Uh, procesul de convergență a devenit un proces de divergență și este o amenințare la adresa comunității noastre, la, un, la adresa unității noastre, Uniunii noastre monetare și trebuie inversat acest fenomen. Dar dacă vă uitați la rata de creștere din zona euro, veți vedea că uh, procesul uh, deja este inversat ratele de creștere în unele dintre statele care erau sub program este cea mai ridicată. Irlanda, Spania, Cipru, redresarea economică este în curs și um, creșterea este mai mare decât în, um, în, în statele um, care nu au suferit atât de mult de pe urma crizei. Însă acum rămâne uh, provocarea aceasta um, și pentru noi toți este o provocare să obținem rezultate, să oferim uh, oportunități noi oamenilor uh, la ieșirea din criză. Este o, etapă, este o etapă dificilă pentru că oamenii se așteaptă la rezultate și ieșirea din criză a fost uh, dificilă, însă întoarcerea procesului de convergență um, se vede. Există diferențe în um, creșterea economică și în dinamica economică în diferitele state din zona euro. Însă eu cred că și uh, statele cheie pot să obțină uh, o creștere mai mare, pentru că 1% pentru unele dintre cele mai mari economii din UE uh, nu este suficient. Mulțumesc, am încheiat acest uh, dialog care a fost uh, intens, dar și foarte fructuos. Vă mulțumesc foarte mult, uh, Ieron, pentru prezență și, bineînțeles, vom urmări îndeaproape discuția Eurogrupului pe aceste subiecte. Și sperăm că uh, va avea de câștigat o abordare constructivă în ceea ce privește găsirea echilibrului între cadrul juridic actual și uh, suveranitatea statelor membre în chestiuni bugetare și fiscale, dar și uh, rolul Comisiei în aplicarea regulilor și în a propune uh, recomandări uh, luând în considerare întreaga uh, Uniune Europeană și întreaga zonă euro. și cred că, în orice caz, în cadrul actual, va avea loc o discuție și despre proceduri, nu numai despre conținut. Pentru... Și cred că este cu atât și este una foarte necesară. Și mi se pare foarte pozitiv și ceea ce ați spus privind progresele în Grecia și ne așteptăm la o reuniune pozitivă și constructivă și din acest punct de vedere. Mulțumesc foarte mult și sper să Vă revedem în curând pentru continuarea dialogului nostru. good morning. We now move to Bună dimineața, trecem acum la punctul 10 de pe ordinea noastră de zi. Este uh, slotul nostru uh, pe, mm, pe, pentru fiecare din fiecare lună pentru măsuri de pentru acte delegate și de implementare. Astăzi ne uh, Uh, vom ocupa de PSD2 și mai ales de RTS-urile, deci de standardele tehnice de recomandare pentru autentificarea clienților și revizuirea uh, directiva privind, directivei privind securitatea plăților. În urma reuniunilor pe acest dosar pe care le-am avut în aprilie, Astăzi vom discuta pro, pro, uh, proiectul de standard tehnic de reglementare pentru uh, comunicarea sigură. Uh, EBA folosește în acest moment acest, um, pregătește acest RTS. Este unul din este una dintre măsurile cele mai delicate pe, de nivel 2 S-a, țin, uh, s-a avut loc o consultare uh, care s-a închis pe 2 octombrie, s-au primit multe răspunsuri, RTS-ul va um, include câteva principii de bază ale PSD2 și trebuie asigurat nivelul ridicat și adecvat de securitate pentru clienți, furnizori de servicii, concurență loială, um, cât și pentru accesibilitate în plăți Econ negociază câteva uh, subiecte ce țin de acest proiect de RTS. Um, s-a vorbit despre asta într-o conferință pe 22 octombrie. Cred că această discuție de astăzi uh, este o bună oportunitate pentru a găsi un echilibru potrivit între neutralitatea tehnologică și câteva garanții uh, inclusiv cele prevăzute în articolul 63.3, ce se referă la garanția identificării de fiecare dată. Și mai există un punct important referitor la derogări și posibilitatea de a menține o abordare mai flexibilă. și ce ține de articolul 7.4.2. Aș vrea să urez bun venit lui Oliver Sales de la DigiFisma și Ritei Vezenbeck, șef de unitate de la DG Concurență și Ibacea Andreea Enria, de asemenea Pierre Petit, uh, vicedirector general de la BCE plus echipa noastră de negociere. Voi începe prin a-i da cuvântul comisiei, întâi uh, uh, Eba și apoi uh, ceilalți. Andreea. Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc pentru că ne-ați invitat și ne-ați oferit uh, posibilitatea de a vă da informații referitoare la cele 11 mandate oferite nouă în PSD2. Sunt foarte importante pentru că ne permit să uh, obținem uh, conformitatea și coerența uh, de reglementare. Ne permit să creștem uh, securitatea și să găsim soluții prietenoase cu consumatorii astfel și să creăm o piață UE pentru servicii de plăți. Uh, am uh, publicat documente de consultare la patru din aceste mandate și ne așteptăm să avem două documente uh, în plus publicate până în februarie anul viitor însă nu știm dacă vom reuși să menținem viteza acestei transpoziții pentru că nu avem suficiente resurse și nu ne-au fost acordate uh, resurse suplimentare în cele în mandatele suplimentare PSD2. Uh, mandatele duc la creșteri, uh, la uh, cereri care sunt în concurență. RTS-ul pentru autentificarea uh, clienților și comunicarea comună și sigură. Acestea uh, um, a solicitat EBA și BCE, cu care cooperăm, să facă compromisuri um, între aceste cereri uh, concurențiale. De exemplu, obiectivul de facilitare a inovației ar sugera ca EBA ar trebui să dezvolte un standard tehnic cu solicitări de securitate care sunt ridicate pentru a permite uh, standarde uh, diferite, ca standarde diferite să fie dezvoltate. Însă, obiectivul de a aprofunda piața unică în plăți sugerează că exact opusul trebuie făcut uh, pentru a se uh, avita evita situația în care se, sunt diferite standarde la nivelul industriei. De asemenea, solicitarea de condiția ca um, aceste instrumente să fie ușor de folosite fac în așa uh, fel încât RTS-ul să um, Uh, să fie prevăzute în așa fel încât intruziunea în tranzacția de plată să fie minimizată. Însă, pe de altă parte, pentru că avem nevoie de securitate, um, autentificarea trebuie făcută mai uh, frecvent. Dați-mi voie să vă explic cum am făcut pentru a face față acestor provocări și să răspund la câteva dintre îngrijorările menționate în scrisoarea lui Marcus Ferber și Antonio Tajani trimisă în octombrie în numele Parlamentului European, cea echipei sale de negociere. De asemenea, voi continua prin a vă oferi o perspectivă a ceea ce mai rămâne de făcut. În primul rând, în ceea ce privește ce s-a întâmplat până acum, RTS-ul este un component cheie prin care PSD2 dorește să atingă obiectivul de a crește concurența, a facilita inovația și a contribui la plăți sigure în Uniunea Europeană. Asta deoarece RTS-ul va defini cum uh, cei care Uh, Uh, cei care provoacă o piață vor comunica și vor, se, um, se vor autentifica cu cei deja prezenți pe piață, deci băncile, uh, în scopul uh, conturilor de plăți. Uh, Directiva a oferit EBA numai 12 uh, luni pentru a-și uh, face mandat, pentru a-și pune în aplicare mandatul. Uh, având în vedere complexitatea acestui uh, mandat, a fost clar că uh, avem nevoie de contribuția uh, dumneavoastră cât se poate de repede am decis totuși să, să um, publicăm un document de discuție, am primit 118 răspunsuri foarte importante, am evaluat răspunsurile și toate acestea au fost folosite pentru a publica Uh, un document de consultare publicat în august 2016. În același timp, uh, am participat la peste 20 de conferințe în Uniunea Europeană pentru a promova documentul de consultare și pentru a încuraja chiar și firmele mici, uh, furnizorii terți, furnizorii de tehnologii și așa mai departe, să contribuie și să se exprime asupra acestui document. Eforturile au fost de succes, am avut peste 226 de răspunsuri la documentul de consultare, mai mult de 2000 de pagini în total. Este un nou record pentru EBA. Acest lucru confirmă importanța acestui RTS și, uh, de asemenea, au participat o serie întreagă de părți uh, și actori interesați, inclusiv furnizori terți. În octombrie și noiembrie am evaluat aceste răspunse și până acum am uh, identificat aproximativ 260 de uh, Uh, îngrijorări, preocupări sau solicitări de clarificare. Vom uh, analiza argumentul pentru fiecare dintre aceste preocupări pentru a vedea dacă am făcut, uh, dacă am ajuns la echilibrul potrivit în documentul de consultare. Apoi vom publica un tabel de feedback în care vom publica răspunsurile noastre la tot ce am primit. În acest tabel vom face un sumar a celor 260 de uh, preocupări și întrebări adresate și vom face uh, comentarii uh, transparente. De asemenea, trebuie să recunoaștem că un număr mare dintre aceste cereri nu țin de RTS, ci de directiva în sine și de cum uh, trebuie interpretate prevederile. Nu este EBA cea care trebuie să dea un aviz pe în acest sens, deci discutăm acum cu Comisia despre cum e cel mai bine să comunicăm aceste clarificări. Sper că v-am explicat că EBA nu își um, aplică mandatul uh, în izolare, ci că, că primește uh, contribuții detaliate de la toți participații pe piață afectați de RTS. Abordarea noastră este robustă din punct de vedere metodologic și vom uh, continua să fim transparenți de-a lungul procesului de dezvoltare. Acum aș dori să vorbesc despre trei dintre cele 260 de preocupări menționate de mai mulți dintre cei care au răspuns uh, la, uh, la uh, documentul nostru, dar menționate și în scrisoarea Ferber-Tajani. Este vorba de Uh, pragurile monetare, uh, interfața de comunicare care se referă direct, acces direct și derogările de la um, autentificarea puternică a uh, clienților um, cu acronimul SCA. Întâi, pragurile monetare. În ceea ce privește uh, planurile, pragurile monetare pentru derogări de la SCA, deci această autentificare puternică, prima preocupare se referă la suma maximă de 10 euro pentru plăți la distanță, care ar trebui să asigure numai o cantitate foarte mică de tranzacții. Ca să vă explic, pragul pentru plăți la distanță și contactless au fost stabilite la niveluri diferite pentru că este un uh, nivel ridicat de fraudă la plățile la distanță. În același timp știm că este nevoie de uh, mijloace de plată novatoare. Suntem uh, pe cale să evaluăm comentariile primite la acest punct pentru a vedea dacă am găsit echilibrul potrivit și vom lua în considerare dacă este nevoie să schimbăm aceste praguri. O altă preocupare menționată este interfața uh, pe care o, o vor folosi, vor fi obligați să o folosească furnizorii de uh, servicii pentru a accesa uh, conturile de plată. Cei care oferă servicii pot folosi un instrument uh, care se numește acces direct printr-o interfață înspre client. Uh, furnizorii de servicii se pot baza pe proceduri de autentificare uh, făcute de bancă, iar băncile trebuie să-și respecte obligațiile conform articolului 66.4 și 67.3 din PSD2, în ceea ce privește nediscriminarea și partajarea informațiilor. Pentru a răspunde la cele, la pri, cele două prime uh, sugestii, vă amintim uh, care este mandatul EBA în articolul 98.1d și pe, de la care nu putem devia. Conform mandatului, EBA va uh, specifica solicitările pentru standarde comune și sigure de comunicare pentru, cu scopul identificării, autentificării, notificării și informării, precum și implementarea de măsuri de securitate. Mandatul nu pare să sprijine ceea ce doriți dumneavoastră să fie uh, specificat în RTS. Nici PSD2, nici mandatul nu specifică natura accesului sau că ar trebui să fie ceea ce numește scrisoarea noastră acces direct. Uh, considerentul 32, uh, la care se face referire, sugerează că băncile ar trebui să ofere un, uh, um, o alegere furnizorilor de servicii în ceea, ce, în, în ceea ce privește accesul lor la conturi. Însă nu se vorbește despre dreptul furnizorilor de, de servicii de a avea acces într-un anumit fel, inclusiv așa numitul acces direct nici în considerente, nici în articole nu este definit accesul direct sau și uh, nici nu se clarifică alte versiuni. Ne existând o definiție clară, nu este deci clar ce ar însemna acces direct și nu putem uh, și nu avem mandat în acest sens. Proiectul de RTS uh, rămâne deci silențios asupra conceptului de acces direct sau indirect la fel de tăcut ca și directiva. Însă articolul 19 din RTS pre, um, prevede ca um, băncile să ofere un, uh, o interfață uh, de plată cel puțin o, uh, o interfață um, online. Însă nu se prevede dacă acces, acces pentru statele uh, Uh, terțe ar trebui să fie prin aceeași interfață ca și interfața pentru client sau dacă ar trebui să fie una dedicată. Nici directiva nu spune nimic despre asta. În ceea ce privește cea de-a doua sugestie, că RTS ar trebui să uh, specifice că furnizorii de servicii se pot baza pe procedurile de autentificare um, efectuate de bancă, RTS-ul nu include astfel de prevederi. Pentru că acest lucru este deja prevăzut în uh, PSD 2, în articolul 97.5 ar fi neadecvat ca un standard tehnic să reitereze o prevedere menționată într-un uh, text, uh, dintr-un, uh, din, dintr-un act normativ de, de nivel întâi. Al treilea punct, în ceea ce privește derogările pe care am fost, care, care ni s-a dat sancțiunea să le dezvoltăm. Preocuparea este că există derogări și că nu, în anumite situații nu se aplică autentificarea puternică. Um, s-au exprimat uh, preocupări că RTS-ul uh, nu este în coerență cu textul de la nivel întâi. Vom analiza aceste preocupări, însă nu înțelegem încă în totalitate uh, poziția exprimată. Mandatul nostru 97.1 PSD2 prevede ca statele membre să se asigure că un furnizor de servicii de plată să aplice autentificarea puternică a clienților când plătitorul își accesează contul de plăți online inițiază o tranzacție de plată în mod electronic sau um, duce orice, um, uh, efectuează orice acțiune prin, uh, la distanță care poate implica uh, riscul de fraudă de plată. Deci facem o analiză de risc astfel încât regulile să devină excepție și invers. Pro RTS-ul uh, propus nu se referă la uh, o analiză bazată pe risc, deci nu o in, nici nu o interzice. Îi, îi uh, încurajăm pe uh, furnizorii de servicii să utilizeze o astfel de analiză pentru a reduce frauda. Deci nu mi se pare că este uh, o completare și nu o uh, înlocuire a autentificării. Pe, păi, privind spre viitor, după cum spuneau, după cum spuneam, revizuim comentariile din documentul de consultare, suntem uh, pregătiți să uh, luăm în considerare preocupările uh, exprimate și avem încredere în cooperarea noastră cu BCE și Comisia de a găsi soluții. Deci avem încredere că vom putea găsi compromisuri adecvate între obiectivele diferite ale directivei PSD2. Uh, angajamentul nostru a fost să ne exercităm mandatul până în ianuarie, însă este posibil să amânăm uh, furnizarea pentru începutul lui uh, februarie și credem că acest lucru nu va pune în pericol, pericol obiectivul de aplicare a directivei în 2018. Mulțumesc pentru atenție. Very much. Now I give the floor to Pierre. Mulțumesc. Dau cuvântul acum lui Pierre Petit de la BCE. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, aș dori să mulțumesc pentru ocazia pe care ne-ați dat-o să ne prezentăm uh, poziția Parlamentului European. În intervenția mea, aș dori să pun accentul pe două aspecte care mi se par uh, foarte importante în scrisoarea Parlament, negocie, echipei de negociere a Parlamentului. În ceea ce privește accesul direct, uh, inovația uh, peste 2 este să uh, peste 2 să este să dea băncilor posibilitatea de a iniția operațiune online în numele deținătorilor conturilor. Susținem iniția Comisiei Europene de a introduce acest drept în legislația europeană, băncile se opuneau, însă poziția lor se schimbă și acum multe bănci nu văd niciun motiv pentru ca ele să nu se implice în aceste noi activități, să acceseze contul clientului și să inițieze plăți online în numele clientului. Spun acest lucru pentru că noi considerăm că opoziția între bănci și non-bănci pe această problemă devine uh, um, un aspect uh, peste care am, pe care l-am depășit. Standardele EPA stabilesc cerințe de pentru standarde și conlucrăm îndeaproape cu EBA pe aceste uh, aspecte. există un consens pe piață în sensul că avem nevoie de o interfață standardizată între eh, bănci și TPP. Eh, acest lucru și din partea băncilor, că eh, interfața standard este una care trebuie să funcționeze corect, să fie disponibilă și să aibă angajamente și soluții Uh, în cazul în care sistemul nu funcționează. Trebuie să identificăm și cerința ca interfa- cerințele pe care trebuie să le îndeplinească această interfață și să ne asigurăm că va funcționa corect. Acest lucru va atenua temerile exprimate de anumiți actori și pe care le-ați exprimat și dumneavoastră în scrisoarea dumneavoastră că uh, accesul direct pe care îl avem acum trebuie să fie menținut uh, în cazul în care faza standardizată nu funcționează corect. Și cea mai bună modalitate de a face acest lucru este să încercăm să identificăm în, RTS, în proiectul de RTS um, uh, aspectele care ne vor ajuta să ne asigurăm că sistemul va funcționa corect și lucrăm cu EBA pentru a atinge acest obiectiv și nu excludem niciun fel de opțiune în acest moment. Un alt aspect. Unii se tem nu doar că interfața comună nu va funcționa, se tem și că TPP nu vor avea acces la toate informațiile pe care, la, în felul în care au acces acum aceleași informații pe care le primește uh, plătitorul în mediul său online. Deci provocarea nu este doar să avem o interfață care să funcționeze, ci și să convenim tipul de informații care trebuie să fie schimbate prin, prin interfață. Deci una al doi, a doua sarcină va fi să identifice cerințele corecte pentru acest schimb de informații. Am spus uh, ce trebuie să facă agențiile de reglementare, însă uh, trebuie să există și o poziție a pieței. După PSD 2 și RTS este nevoie de o standardizare pe piață pentru a susține dezvoltarea unei piețe competitive și paneuropene a uh, serviciilor de inițiere a piețelor. Am organizat recent o întâlnire cu toți actorii relevanți, inclusiv cei care și-au exprimat uh, îngrijorarea și a apărut un consens în sensul că există există anumite obstacole tehnice, dar și operaționale și aspecte uh, de funcționare care în legătură cu care piața trebuie să găsească o soluție dacă vrem să ne atingem obiectivul. Consiliul European pentru plățile uh, euro, uh, care este condus de BCD, BCE, tocmai a de- decis vinerea trecută să începe, înceapă să lucreze pentru a des- defini soluțiile comune. Include toți actorii relevanti, inclusiv cei care și-au declarat îngrijorări. În, în ceea ce privește a doua problemă, analiza de risc a tranzacțiilor, noi sugerăm următoarele principii. Trei elemente. În primul rând, PSD2 reprezintă un salt calitativ în ceea ce privește cerințele de securitate în ceea ce privește tranzacțiile electronice. Noul rol este o autentificare foarte puternică și așa ați stabilit și dumneavoastră, ați spus că doar așa se poate asigura securitatea acestor tranzacții. Al doilea element nu înseamnă că nu vor exista excepții inclusiv o analiză, inclusiv excepții bazate pe analiza de risc a tranzacțiilor. După aceea, luăm în serios uh, preocupările pieței și căutăm uh, modalitatea cea mai bună de a reconcilia aceste necesități cu cerințele PSD2. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc foarte mult. În numele Comisiei, domnul Olivier Sales. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, bună dimineața. S-au spus deja foarte multe lucruri de domnul Andreea Eria și de domnul Enria și de domnul Petit, deci poate nu voi acoperi aceleași subiecte. Este foarte bine că avem uh, oportunitatea de a discuta împreună aceste standarde vreau să iau această, să folosesc de această oportunitate pentru a sublinia câteva principii de bază ale PSD 2, care este considerat, după cum știți cu toții, uh, este considerat de actorii de pe piață o directivă bună. va duce la o securitate mai mare a plăților pentru că este în avantajul consumatorului și pentru că aduce certitudine și juridică tuturor actorilor de pe piață. Așadar, să nu uităm că obiectivele inițiale erau extrem de necesare și de aceea uh, le mulțumesc uh, colegiuitorilor Acum se discută anumite măsuri, uh, securitatea și autentificarea. De ce avem o, acest uh, SCA, uh, autentificarea puternică în cerința de legislație? Uh, este legată de lanțurile de identificare și fintech pentru a-i asigura pe consumatori atunci când uh, fac operațiuni online. De ce s-a luat această decizie? În mare parte datorită fraudei și vreau să vă subliniez că în acest moment uh, fraudele bancare rămân o problemă. Nu vă voi bombarda cu statistici și cu cifre, însă este foarte uh, clar că fraudele online reprezintă în jur de 70% din fraudele cu carduri bancare. Nu trebuie să uităm că frauda are și ea un cost. Fie că de fiecare dată când o tranzacție eșuează, cineva trebuie să plătească. Și nu trebuie să trecem cu vederea acest aspect costul fraudei s-ar putea să rămână ascuns în costurile generale, însă în majoritatea casurilor este transmis consumatorului printr-un printr-o creștere a prețului. Deci uh, noi considerăm că o autentificare puternică a clientului este o modalitate foarte bună de a lupta împotriva fraudei. SCA face parte, este o parte foarte importantă din uh, PSD2, ca, cum a fost adoptată de colegiuitor. Însă, bineînțeles, există și excepții și flexibilitate în uh, text. Nu ne împotrivim examinării acestor flexibilități pentru a găsi aspecte comune. Așadar, nu ne opunem în mod necesar uh, unei analize a riscului de tranzacție, însă ca un aspect complementar și nu înlocuitor. Deci să, avem, să existe o anumită marge de manevră. Pe a doua parte, s-a spus, s-a spus deja foarte mult, interfața, Aici articolele de la textul pentru nivelul 1 sunt uh, foarte clare. Pentru furnizorii de servicii de internet, uh, înțelegerea este că interfața de acum între bănci și furnizorii de internet este suficientă și poate să continue ca atare. În ceea ce privește CSP, articolul 66 este foarte clar uh, Uh, se poate iniția plata și uh, se pot introduce informațiile legate de executarea plății. Deci, uh, această directiva a plăților schimbă situația. Înainte, pe ISP, cei care inițiau plățile luau informațiile din uh, din conturile bancare, iar acum uh, trecem la o situație inversă în care informațiile sunt transmise către acești inițiatori ai plăților. Deci, uh, situația nu va rămâne la fel ca acum, atât băncile cât și noi veniți vor trebui să se integreze, să adopte aceste proceduri, să se adapteze la acest nou mediu și înțelegem Eh, că ei sunt dispuși să facă acest report. Însă, după cum v-a explicat domnul Petit, o preocupare o reprezintă stabilitatea și funcționarea acestei interfețe. Există îngrijorarea că această interfață trebuie să fie disponibilă și funcțională 24 de ore din 24 în mod permanent și să fie eficientă. S-au dat câteva exemple în care platforme similare uh, s-au defectat și înțelegem aceste îngrijorări care sunt justificate, de aceea vom lansa o muncă suplimentară în, parțial în contextul BCE și RPV, după cum a menționat domnul Petit, Eh, credem că un rezultat optim poate veni dintr-o cooperare între noi veniți și actorii deja stabiliți pe piață pentru a ajunge la un mediu satisfăcător și sperăm că abordarea standardizată pe care o avem ca și un fel de nivel tehnic 3 ne va permite să remediem câteva preocupări. Deci pentru a încheia, suntem Uh, pregătiți să ajutăm BCE în uh, munca lor și să încercăm să găsim uh, răspunsuri la preocupările exprimate de diversi actori. În ceea ce privește interfața, sperăm că vom găsi modalități ca această interfață să fie neutră din punct de vedere tehnologic și al modelului de afaceri în spiritul PSD 2. Eh, să nu uităm de cerințele de securitate care sunt relevante în propunerea geoblocării și eh, contribuie direct la atingerea unei piețe unice digitale pe care o susținem eh, la comisie. Vă mulțumesc foarte mult. Domnul raportor Antonio Taiani, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, aș dori să Mulțumesc uh, și să-i salut pe reprezentanții Comisiei, Băncii Centrale Europene, echipei de negociere a Parlamentului, domnul Marcus Ferber. În timpul negocierilor din trialog am avut o cooperare foarte bună uh, pe aceste așa, măsuri așa zise de nivel 2. Luna trecută am transmis o scrisoare președintelui Autorității Bancare Europene, exprimând preocupările echipei de negociere în legătură cu proiectul pentru standardele tehnice. Aici accesul furnizorilor terți la era un aspect problematic. Noi am Eh, convenit că acești eh, terți ar putea să acorde aceste servicii fără să eh, trebuiască să folosească un model de afaceri bazat pe acces direct sau indirect. Din acest motiv ne îngrijorăm în legătură cu propunerea EBA de a introduce o interfață dedicată am explicat aceste preocupări în scrisoarea noastră deja, deci nu voi repeta aceste argumente aici. Reamintesc doar că intenția politică a Parlamentului în timpul renegocierii a fost, conform propunerii Comisiei, să deschidă piața plăților unor actori noi și uh, să ofere noi soluții tehnologice. Îi mulțumesc uh, domnului Eria pentru Enria pentru discursul său și mulțumesc pentru propunerea comisiei. Suntem uh, dispuși să ajungem la o propunere de compromis, însă trebuie să consolidăm strategia PSD2. Este imposibil să schimbăm uh, rețeaua. Putem ajunge la un compromis pe, la nivel tehnic suntem dispuși să avem o dezbatere, însă pentru noi este foarte important să consolidăm strategia și filosofia PSD2. Vă mulțumesc. Vreau doar să spun că mulțumesc pentru munca EBA și că doresc să se consolideze autentificarea clientului sau consumatorului, care este foarte importantă pentru această directivă PSD2. Trebuie să garantăm de asemenea neutralitatea, să permitem inovarea și să consolidăm rolul consumatorului. Grupul de negociere al Parlamentului a insistat deja că avem nevoie de norme puternice care să poată să garanteze securitatea tranzacțiilor și ca, în definitiv, serviciile de plată să fie sigure și competitive. Credem, de asemenea, că putem avea un acces garantat la furnizorii serviciilor de plată. În ceea ce privește titularul contului, se cere aici un model sigur uh, din partea administratorului contului, uh, banca, de altfel cu uh, acceptul de a avea acces la anumite servicii. Um, articol, conformitate cu articolul 93 din directiva plăților. Însă aș face un comentariu în legătură cu uh, articolul 19 din uh, acest pro, această propunere în legătură cu RTS. Uh, acest articol intră în conflict cu articolul 92.2 din directiva BCD2, PSD2. Trebuie să dezvoltăm aceste RTS cu aceste standarde pentru a exista o egalitate de competențe între furnizorii de uh, servicii de plăți și ceilalți actori. De aceea cred că normele tehnice în special cele care prevăd identificarea tehnică a plătitorului și identificarea titularului contului, cum vor fi aceștia integrați într-o interfață unică. se invocă articolul 66.4 uh, și alte articole din PSD 2, inclusiv atunci când identificarea furnizorului de servicii sau a informațiilor pentru titul, titularul, uh, cont, titularul contului este uh, prin interfața băncii. Aceste ASP uh, pot, uh, AISP uh, fac, facilitează accesul pe ISP-urilor la informațiile necesare plății pentru a avea acces la informațiile titularului contului. Considerăm că trebuie să ne asigurăm că furnizorii pot să aibă acces la contul respectiv. Conform articolului 69, 4 și 69 al PSD2, administratorul contului trebuie să se asigure că identificarea și autentificarea vor fi permise printr-un acces direct sau indirect. Prin urmare, mulți actori de pe piață sunt îngrijorați pentru că sunt îngrijorați că noile te- norme tehnice nu vor uh, corespunde acestor cereri. Se cer norme uh, și, uh, și se introduc excepții pentru sume de 10 euro maxim, dar acesta este un prag foarte scăzut uh, care reprezintă foarte puține tranzacții de pe piață. Noi aici la Comisia Econ uh, vă semnalăm că echipa de negociere a Parlamentului European speră că problemele cu PSD2 vor fi rezolvate pentru a se garanta egalitatea pentru toți furnizorii de servicii prin internet. Vă mulțumesc. Thank you. Uh... Now... Vă mulțumesc și acum, din partea ECR, domnul Fox. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să-i mulțumesc EBA și Comisiei pentru că au venit astăzi să prezinte propunerea. Aș adresa o întrebare foarte directă. De ce nu respectă aceste standarde o abordare bazată pe risc care să uh, vizeze combaterea fraudei așa cum se prevedea în textul inițial. Articolul 92 spune așa, EBA trebuie să elaboreze standarde tehnice pentru care să garanteze securitatea adecvată prin adoptarea unor cerințe eficiente bazate pe risc adoptarea unei simple limite de plată de 50 de euro sau de 10 euro nu reprezintă o abordare bazată pe risc, înseamnă doar că se impune o limită. 25% din fraudele din Regatul Unit sunt făcute pentru sume care sunt sub 10 euro. Există vreo justificare pentru cifrele acestea sau pur și simplu le-ați pus uh, din mânecă, le-ați scos din mânecă? pentru că furnizorii aceștia de plăți trebuie să aibă o țintă sub care să reducă tranzacțiile frauduloase nu știu, patru tranzacții frauduloase la 10.000 sau 3 sau 2, putem discuta despre care ar fi un nivel acceptabil de fraudă și care nu. Dar ceea ce mă surprinde pe mine este că în loc să abordați o analiză, să aveți o analiză bazată pe risc, veniți cu o cifră despre care credeți dumneavoastră că e cifra corectă. Eu nu sunt de acord că aceasta reprezintă o abordare bazată pe risc. Dacă puteți comenta. Uh, și apoi aș avea o întrebare de natură practică. Spuneați că uh, pe rețelele de transporturi s-ar putea folosi sistemele de plăți contactless, fără terminale, autentificare sau mm, altă formă de, uh, de siguranță acestea fiind considerate o variantă sigură la uh, bilete dar impuneți și aici o limită de 50 de euro la plățile contactless peste care spuneți că s-ar cere autentificarea dacă nu se acceptă adoptarea. Deci să spunem că se duce un tânăr cu cardul lui contactless, cheltuiește 49 de euro de pe cardul respectiv și după aceea ia autobuzul și plata lui este refuzată. Aș vrea să vă întreb cum ocoliți astfel de situații? Scutiți sistemul de transport de la anumite cerințe? Fiindcă dacă nu veți face asta, aveți situația apoi cu, în care un tânăr uh, este singur noaptea și nu poate să-și folosească cardul contactless ca să ajungă acasă folosind rețeaua publică de transport. Cum comentați? Mulțumesc, Sophie Invert. Mulțumesc. Ascultând prezentarea dumneavoastră, aș spune că dacă faceți o comparație între îngrijorările pe care le-am exprimat în scrisoarea comisiei acesteia și ce ne-ați spus dumneavoastră, nu mă simt mai liniștită acum. M-aș referi în special la problema interfeței. Am impresia că EBA lucrează la propunerile acestea cu entuziasmul intens al unui uh, curcan căruia i s-ar cere să pregătească cina de Crăciun. Drept vorbind, așa cum arătam și în scrisoare, am impresia că folosiți problema securității și protecției datelor pentru a îndepărta concurența. Și știm că exact asta se întâmplă în practică. Băncile asta fac în momentul de față. Furnizorii de servicii, AISP, se folosesc de astfel de scuze în timp ce își fă, elaborează, își creează propriile servicii, care având un avantaj în fața concurenței. Prezentările dumneavoastră nu m-au convins și cred că standardele tehnice vor trebui în final să ofere un răspuns la îngrijorările pe care le-am exprimat. Astfel încât concurența și inovarea să fie permise cu adevărat și nu să se folosească aceste subiecte ca o modalitate perversă de a le bloca. În ultimii ani s-a tot discutat de problema aceasta a standardelor tehnice, dar tocmai pentru a ține departe de piață pe noi intrați, pentru a bloca accesul la informații, în timp ce uh, băncile își dezvoltă, își creează propriile servicii folosindu-se de acest avantaj competitiv în fața concurenței, folosindu-se și de datele personale ale titularilor de conturi bancare ca, un, ca de un instrument. Mie mi se pare că este inacceptabil acest lucru și sper ca în cele din urmă standardele tehnice să fie standarde care să permită o concurență reală, o inovare reală, și nu să fie în avantajul unei, unei părți a sectorului, ci să deschidă cu adevărat piața. Mulțumesc! Din partea GUE, domnul McCarthy nu este de față? Domnul Van Giegel, pentru versi, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Observați ce participare amplă, de ce participare amplă se bucură această audiere? Iată, băncile sunt, uh, sala e plină, sunt o mulțime de instituții prezente, avem și vizitatori, cum ar fi cei din partea EBA, Andreea este aici, dar uh, am impresia că lucrurile se schimbă. Most arguments have been made, uh, I don't want to repeat them. I only would like to say that uh, before lucrurile se schimbă față de ce s-a întâmplat uh, la respingerea standardelor BRIPS. Asistăm uh, la foarte mult lobby, băncile sunt îngrijorate de protecția datelor, Și când mi se adresează mie astfel de întrebări, întotdeauna sunt suspicios. Apoi, autoritățile care se ocupă de concurență par a fi îngrijorate de propunerea de standarde. Dacă o organizație germană îmi spune că aceste standarde pun în pericol concurența și creează probleme sectorului uh, IT și al tehnicilor uh, uh, financiare, Aș fi foarte interesat să aflu ce părere are DG Comp despre subiectul acesta. În orice caz, așa cum arată acum, textul nu respectă nivelul 1. Există temeri privitoare la securitate. Sigur că am putea vorbi de o obligație de a cere, deci, băncilor și poate și uh, terților să închidă accesul de până acum, ceea ce din punct de vedere tehnic este fezabil, mai degrabă decât să uh, se ocupe de accesul indirect, blocând astfel posibilitatea terților de a avea acces la bănci și la agenți, în încercările lor deci, de a accesa datele și astfel am avea mai multă securitate și în același timp nu am uh, avea probleme de respectare a textului la nivelul 1, referitor la mai multă pluralitate și deschidere. Însă, autoritatea de concurență, ce părere are și ce părere au reprezentanții Comisiei? Mulțumesc, Marco Valli. Nu. E de față. Barbara Capel. Procedura Catch the Eye. Burher Balz. Două minute, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că pentru EBA și Comisie nu va fi o surpriză astăzi că intenția noastră la Econ este să revenim la uh, ideea și intenția inițială a documentului. Nu este vorba numai de munca tehnică de autentificare, ci de chestiuni fundamentale în ceea ce privește accesul de piață, la piață și uh, dreptul de concurență. Directiva PSD2 prevede în mod clar nediscriminarea liberei uh, concurențe. O știe Comisia, o știe EBA și o știe și BCE. Din punctul meu de vedere, dacă nu ne certăm puțin cu dumneavoastră Uh, nu are sens să ne certăm că aceste principii sunt în articol sau în considerente. Fapt este că întotdeauna au făcut parte din acordul politic și noi, ca Parlament, vom fi foarte atenți să se găsească o, o soluție tehnică ce să asigure concuren- uh, neutralitatea din punct de vedere al concurenței și accesibilitatea nediscriminată. Este esențial și față de consumator, uh, care trebuie să aibă uh, o gamă de alegeri pentru servicii de plată. O întrebare către EBA, deci și BCE. Ce, uh, ce părere aveți despre faptul că au existat deja uh, prevederi, um, interogări juridice față de acce, accesibilitatea acestor propuneri? munca dumneavoastră nu ar trebui să ia în considerare uh, obiecțiile juridice înainte să fie aplicată? Și o întrebare către comisie. Veți devia de la propunerile EVA dacă veți uh, constata că nu au fost luate în considerare prevederile prevăzute de legiuitor privind nediscriminarea? Thank you, uh, Mulțumesc, Pervanș Beres. Vă mulțumesc. Discuția asta îmi aduce aminte de alte discuții pe care le-am purtat cu multă vreme în urmă când am vorbit despre prima versiune a SEPA. Și constatăm că nu s-au schimbat prea multe lucruri, lobby-ul e aceleași, băncile, furnizorii de servicii, retail-ul și așa mai departe. Ce mă interesează pe mine însă este protecția consumatorilor în sensul adevărat al acestui cuvânt și mă interesează ca și băncile să-și facă treaba. Nu fac eu lobby pentru bănci, dar cred că povara pe care am pus-o pe umerii băncilor ca să le asigurăm supravegherea și așa mai departe, știți, treaba băncilor este să împrumute bani alții se ocupă de intrarea noilor tehnologii în povestea asta. Important este pentru noi să nu ne schimbăm obiectivul. Avem băncile, avem uh, serviciile de, cu amănuntul, avem furnizorii de servicii. Nu așa se procedează. Când vorbim despre furnizarea serviciului către consumator, trebuie să dăm dovadă de consecvență în calitatea noastră de, legi, de legiuitori. Este un lucru pe care nimeni nu l-a menționat astăzi. Comisia a vorbit despre un nivel îngrijorător de fraudă. În grupul socialiștilor, domnul Lopez Aguilar ne spunea că domnul Borel, fostul nostru coleg, a fost el însuși victima unei uh, unei, unui furt de bani din contul său ban- bancar. Iată un exemplu de fraudă. Deci trebuie să fim cât se poate de serioși pe subiectul ăsta și susțin cele spuse în legătură cu nivelul 1 și în legătură cu problema importantă a securității și a interfețelor dedicate. Asta nu este ca să-i punem bețe în roate inovării, furnizorilor de servicii și așa mai departe, securității consumatorului și așa mai departe. Toată lumea cumpără pe internet. Dacă primești un SMS și trebuie să confirmi uh, uh, un cod, uh, nu mi se pare chiar așa o procedură complicată câtă vreme nivelul de fraudă este atât de ridicat și trebuie să ne apărăm în fața sa. Apoi mai există și problema terorismului. N-aș vrea ca interfețele acestea să fie atât de simplificate încât să nu ne mai permită să controlăm de fapt nimic. Înțeleg îngrijorările menționate în această ședință, dar aș vrea să mai întreb o dată Banca Centrală și EBA cum procedează cu riscul de nesupraveghere și de securi- în privința securității plăților, care până la urmă au fost inițial obiectivele fundamentale. Mulțumesc, Marcus Ferber. Ja, vielen Dank. Ich hatte ja die Ehre, äh, den Trilog leiten zu dürfen. Und Mulțumesc. Am avut onoarea să particip, să conduc uh, trialogul ce am semnat faimoasa scrisoare. La psd doi nu era vorba despre a exclude noi furnizori de pe o piață, ci de a găsi o cale rezonabilă de a, lor, de a, de a le uh, deschide o piață. Avem însă condiția protecției datelor și a protecției consumatorilor. Articolul 98.2a uh, a fost deja citat, uh, despre asta era vorba, să se uh, stabilească cerințe eficace și bazate pe risc. Și îmi pare rău, dar uh, ceea ce este menționat, dar ceva bazat pe uh, risc nu am găsit. Uh, Uh, și este unul dintre punctele critice. Trebuie să găsim un echilibru între interesele uh, băncilor și interesul noilor uh, furnizori de servicii. Bineînțeles, nimeni nu va avea 100% dreptate. Este treaba legiuitorului să găsească o abordare echilibrată aici. Iar uh, critica pe care doream să o exprimăm uh, în scrisoare, după ce am discutat cu echipa de negociere, a fost că nu este uh, găsit acest echilibru necesar. Un uh, bilet de cinema pentru 10 euro, nu mai merg la cinema. Un uh, sistem, o, o, un bilet uh, pentru transportul în comun pentru o zi întreagă, nici asta să nu mai fie posibil, numai pentru că am stabilit un uh, prag, un plafon. Dacă vreau informații de plată înregistrate, riscul este diferit decât dacă sunt, uh, un, dacă sunt înregistrat pe o platformă, uh, riscul este diferit decât dacă sunt un client nou pe o platformă. ce deci aceste lucruri trebuie uh, avute în vedere dacă se poate recunoaște un model de tranzacții, dacă este un aparat uh, deja recunoscut și eu primesc e mail din când în când. Uh, cineva v-a accesat contul de pe un aparat necunoscut, confirmați că sunteți dumneavoastră. Toate aceste lucruri nu sunt luate în considerare uh, cum ar trebui să fie și pot fi luate în considerare într-o abordare bazată pe risc. De aceea, întrebarea mea este cum vreți să dați viață acestui 89.2a? pentru că numai niște uh, praguri și plafoane nu sunt, uh, din punctul meu de vedere, o, o abordare bazată pe risc. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult! Pe tema aceasta a pragurilor, trebuie să vă spun că sunt și eu de acord cu observațiile acestea. Pe de altă parte, referitor la tema interfeței, cred că o abordare echilibrată ar presupune să se țină seama de toate componentele legislației, inclusiv articolul 66 alineatul 3 punctul D, în care se spune că furnizorul de servicii trebuie să se identifice de fiecare dată când se depășește plafonul într-un mod sigur să se identifice. Eu consider că mm, există o contradicție puternică între proiectul EBA și acest uh, articol de lege. Dar vă dau cuvântul dumneavoastră, invitațiilor, cine dorește să înceapă. Mulțumesc, domnule președinte. Au fost multe întrebări, într-adevăr, am să încerc să mă refer eu la câteva dintre ele și apoi să voi, voi lăsa pe colegii de la EBA să completeze cele spuse. Mai întâi, în ce privește analiza bazată pe risc. Analiza riscului tranzacțiilor la care m-am referit în cele spuse în prezentarea inițială. Nu vreau să intru într-o dezbatere uh, dar aș vrea să înțelegem ce spune direct, articolul 98 din directiva PSD2. Se spune acolo că pot exista excepții în baza următoarelor criterii și sunt trei criterii. Primul, nivelul de risc presupus de serviciul respectiv, dar și suma tranzacției, uh, frecvența acesteia și modul de plată folosit la efectuarea tranzacției. Deci, nu e o ușă deschisă complet uh, în această legislație există și uh, excepții de la abordarea bazată pe risc, dar e adevărat, uh, sunt lucruri menționate și în orientări. Apoi, am putea considera că sunt uh, lucruri complementare. Abordarea bazată pe risc este complementară față de uh, autentificarea solidă a consumatorilor, dar nu se locuiesc una pe cealaltă. Sigur că putem veni cu oarece flexibilitate pe aici, pe acolo, inclusiv la plafoane. Să nu uităm însă că proiectul înaintat de EBA în luna august era tocmai asta, un proiect menit să facă obiectul consultărilor, să vedem care este punctul de vedere al diferitelor părți interesate de acest proiect. Proiectul final, cu siguranță, va arăta altfel în urma acestor consultări. În ce privește cele spuse de doamna Intveld și de alți colegi, am spus-o în prezentarea introductivă, concurența este un obiectiv cheie al PSD2, al directivei PSD2. Acordăm o importanță deosebită acestui lucru. Dar există și alte chestiuni, uh, alte subiecte, cum ar fi securitatea, protecția consumatorilor, chestiuni cuprinse în alte acte legislative și doamna Permanș Berez a spus că există o dimensiune de protecție a consumatorului pe care o susține și mulțumesc pentru asta. Trebuie cumva să găsim o soluție, să împăcăm toate caprele și toate verzele între aceste trei chestiuni în regulile pe care le propunem. Când am introdus acest uh, plafon la plată cu uh, chip și PIN, a fost o evoluție majoră. Dar a trebuit ceva timp ca mediul de afaceri, utilizatorii, consumatorii să se adapteze și la aceste lucruri. Deci, în încheiere, aș mai spune o dată că Înțelegem foarte bine unele dintre îngrijorările semnalate aici și colaborăm strâns cu EBA și cu BCE pentru a consolida anumite piste de aterizare și anumite standarde. Cum spuneam, textul din august va mai evolua, dar trebuie să respectăm principiul uh, obiectivelor din PSD 2 și în literă și în spirit. Vă mulțumesc! Mulțumesc mai departe, Eba, Andreea. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și vă mulțumesc și celor care au adresat întrebări. Poate că am să repet unele lucruri pe care le-a spus deja Olivier, însă aș vrea să mai afirm o dată cu toată tăria că facem tot ce putem pentru a asigura un echilibru corect între obiectivele din textul de nivel 1. Este evident că directiva PSD2 își propune să facă un pas uriaș înainte în deschiderea piețelor pentru participanți și în același timp și în ce privește consolidarea securității, dar cele două sunt în favoarea în cele din urmă tot a consumatorului. Eu nu sunt deloc cu, de acord cu ideea că am fi aici ca să apărăm noi interesele celor care sunt deja pe piață. Noi nu suntem asociația europeană a băncilor, suntem o autoritate, deci nu ne propunem în niciun caz să protejăm nicio parte. Tocmai de aceea, în prezentarea introductivă, am subliniat atât de insistent faptul că discutăm cu toți participanții și încercăm să vedem care este punctul lor de vedere în dorința de a ajunge la echilibrul corect. Și tocmai de aceea, documentul este un document de consultare. Tocmai de aceea suntem interesați de comentariile dumneavoastră și de ce are de, a avut de spus echipa de negociere în scrisoarea pe care ne-a transmis-o. Vom reflecta cu toată seriozitatea la aceasta și ne bucură faptul că putem demara un astfel de dialog. În ce privește subiectele propriu-zise, referitor la praguri, de ce nu avem niște scutiri de la abordarea bazată pe risc? Dacă ne uităm pe proiectul nostru, proiectul de standarde tehnice, se menționează acolo o listă întreagă de scutiri posibile. Toate sunt bazate pe risc, sau majoritatea. De exemplu, în cazul în care un client efectuează în mod sistematic tranzacții cu o altă parte. Așa cum arăta și Olivier, se face trimitere clară la prag în mandat ca fiind un element de care trebuie să se țină seama și avem și statistici pe care ni le pune la dispoziție BCE și tocmai pe aceste statistici te bazăm pentru a găsi un prag corect. Dar încă o dată, așa cum arătam în prezentarea introductivă, nu știu dacă pragul acesta e corect sau mai puțin corect, asta este o întrebare pe care noi am adresat-o în acest document de consultare. Sigur, în răspunsuri uh, s-a arătat în scrisoarea deci, a echipei de negociere s-a arătat că 10 euro pentru plățile la distanță ar putea să fie un prag prea redus, îl vom reanaliza și vom reveni asupra subiectului. Însă, în general, aș spune că încercăm să facem tot ce putem ca să intrăm în toate detaliile în toate amănuntele, să răspundem tuturor problemelor semnalate de Parlament și vrem să vă spunem că înțelegem obiectivul de deschidere a pieței, de deschidere a concurenței, care sunt obiective cuprinse în uh, directiva PSD2. În același timp, noi am primit sarcina, ni s-a delegat sarcina să elaborăm aceste tehnice stand, uh, uh, standarde tehnice. Mulțumim Comisiei pentru mâna de ajutor pe care ne-o dă, asigurându-ne că aceste standarde sunt în conformitate cu textul de nivel 1. Vă mulțumesc, BC. Mulțumesc. Două observații am doar de adăugat. Sunt într totul de acord cu cele spuse de Andreea, și anume că noi nu avem sarcina de a apăra interesele băncilor. Nu avem această poziție de protector al intereselor băncilor și nici de protectori ai intereselor ne, celorlalți, de afara băncilor. Ne interesează însă să permitem un nivel corect de concurență și să stabilim condițiile pentru dezvoltarea unei piețe competitive și europene a serviciilor de plată. Adică o plată, o piață în care să putem avea furnizori de servicii terți numeroși care să concureze între ei și care să poată fiecare dintre ei avea un acces ușor uh, la uh, servicii și folosim această interfață pentru acest lucru. Ca să nu îi obligăm pe TPP să uh, își creeze singur 5.000 de interfețe separate. Nu. O interfață comună are tocmai acest obiectiv și anume să stabilească o temelie pentru o piață concurențială. Din acest punct de vedere, eu nu văd niciun fel de contradicție între standardele comune sau standardizate eh, între standardele comune și eh, securitate. Apoi, problema aceea a scutirii de la abordarea bazată pe risc. Îngrijorarea pe care au exprimat-o eh, colegii din această comisie, eu o consider cât se poate de serioasă. Însă cred că scutirile acestea, derogările, trebuie să fie în așa fel concepute încât să nu golească de conținut autentificarea puternică. De exemplu, ideea găsirii unei soluții care ar uh, presupune bazarea scutirii pe ceva care nu ar permite sau care ar permite o, o autentificare la fel de fiabilă ca și autentificarea uh, puternică a consumatorului, așa ceva nu trebuie exclus din punctul meu de vedere de la analiză. Mulțumesc, domnul raportor, acum. Mulțumesc, domnule președinte. În concluzie, eu aș propune o reuniune tehnică pentru găsirea unei soluții optime. Dacă vrem să ajungem la un acord, Cred că e posibil acest lucru. Deci dacă vrem să ajungem la un acord, avem nevoie de o astfel de ședință tehnică, suntem dispuși la compromis. Și trebuie subliniat spiritul directivei PSD2 și anume dorința de a deschide piețele la soluții tehnice inovatoare și la noi actori. Nu ne opunem băncilor, nu avem nimic cu ele. Cred că toată lumea își dorește aici să găsească o soluție bună, de aceea propun o reuniune tehnică pentru a putea ajunge la un acord cât mai bun între noi. Președintele, desigur, aceasta este o practică să se organizeze discuții suplimentare cu Comisia și EBA. Sunt convins că va fi posibilă o astfel de soluție. Continuăm și noi discuțiile la noi, în interiorul Parlamentului, fiindcă în ce privește spiritul, suntem cu toții de acord, apoi interfața, dacă ea este sau nu, permite sau nu să, ex- să existe mai multă securitate, asta este o problemă de dezbătut, nu toată lumea e de acord. Cred că trebuie să mai discutăm. Domnul Fox, Niciunul dintre experții noștri nu a răspuns întrebării mele de, pe care am adresat-o, în care un tânăr a plătit 49 de euro, se, duce, se suie într-un autobuz și pentru că îi mai rămâne un singur euro pe card, nu are cum să ajungă acasă. Dacă nu se găsește o soluție la această problemă, atunci problema asta va fi o problemă uriașă care va afecta cu adevărat pe consumatori. Președintele, da, e o observație foarte importantă. Trăim într-un moment în care e nevoie de eforturi suplimentare și exemplul pe care l-ați dat mi se pare foarte nimerit. N-am să vă dau exemplul meu, prin ce am trecut eu în ce privește o plată pe internet și frauda la care am fost, care, care am fost victimă. Dar sunt o problemă importantă și Parlamentul o să ia cu siguranță legătura cu Comisia și cu EBA și veți continua discuțiile. Vă mulțumesc foarte mult, am încheiat aici ședința.